Okay, colleagues, I think we're going to make a start. Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog să vă ocupați locurile, pentru că deja începem cam târziu. Um, poate că vă miră, vă miră faptul că ne întâlnim în această, ne întâlnim în această sală de această dată, dar aș dori totuși să începem cât de repede, pentru că avem o prezentare deci, punctul 1, adoptarea ordinii de zi, putem să considerăm adoptată. Uh, nu aveți modificări, mulțumesc. La punctul 2, comunicările președintei. Prima comunicare este că pe 10-11 iulie Comisia și Comitetul Regiunilor organizează Um, o conferință pe tema cooperării descentralizate cu 600 uh, de participanți din autoritățile locale și regionale din Europa, țările ACP și America Latină. Este un subiect uh, important acum când începem să punem în aplicare consensul și obiectivele de dezvoltare durabilă și înainte de conferința de la New York. Uh, programul vă este distribuit acum și dacă doriți să participați, puteți să o faceți. Doresc să vă informez de asemenea că săptămâna viitoare la Strasbourg are loc o ședință a comisiei noastre. Nu era prevăzută inițial, dar a fost adăugată pentru ziua de luni, seara la ora 20 și vom vota dosare importante um, dacă se termină trilogul um, privind uh, crearea de capacități pentru securitate și dezvoltare, de exemplu. Um, deci veți primi ordinea de zi în cursul săptămânii și ședința va avea loc în uh, clădirea Winston Churchill la Strasburg luni seara la ora 20. Nu. Ședința comisiei va începe la 19.30 și apoi la ora 20 vor începe voturile. Va avea loc mai întâi o reuniune comună cu uh, colegii de la AFET și de la buget și apoi o ședință a comisiei noastre. Ambele vor avea loc în aceeași sală. Deci începem la 19.30, nu ora do- uh, nu 20 dar veți primi oricum ordinea de zi. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 25-26 ianuarie, 24-25 aprilie și 3 mai. Dacă aveți observații, vă rog să transmiteți secretariatul înainte de sfârșitul ședinței. Dacă nu sunt observații, le considerăm adoptate. Punctul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Ați primit deciziile coordonatorilor de pe 30 mai. Dacă nu aveți observații până la sfârșitul reuniunii, le considerăm adoptate. Punctul 5. Anunțurile ale comisiei. Aveți anunțuri? Nu. Reprezentanții comisiei nu au anunțuri. Doresc să amintesc coordonatorilor că ne întâlnim cu reprezentanții Comisiei Europene la ora 8 pentru un mic dejun. Vă rog să transmiteți secretariatului cine va participa la această reuniune. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de um, prezentarea raportului misiunii de observare a alegerilor din Gambia um, privind alegerile parlamentare din 6 aprilie. Delegația Parlamentului European um, a fost condusă de Jean Lambert, care vă, vă va prezenta situația. După 32 de ani, președintele Yahayame a fost uh, învins în decembrie dar o las pe Jim să ne uh, spună mai multe despre situația din Republica Gambia. Mulțumesc. Trebuie să spun că chiar dacă a fost uh, doar la, la începutul lui aprilie, Uh, mi se pare că a fost de mult pentru că venind din Regatul Unit alte alegeri mi-au atras atenția între timp, dar uh, alegerile din Gambia au avut un rezultat clar. Președintele misiunii uh, de observare a legilor este domnul Poș. Nu a finalizat raportul, dar avem un raport mai scurt din partea misiunii uh, Parlamentului de observare a legilor. Au participat șase deputați din șase țări și patru grupuri politice. Cecil Chienghe, care alături de noi astăzi, a participat. Uh, deci noi am fost doar 3-4 zile prezenți în Gambia. în momentul desfășurării alegerilor în sine. Ne-am întâlnit cu Comisia Electorală, cu reprezentanții ai societății civile, cu reprezentanții anumitor partide politice, cu liderii politici, inclusiv doi care au fost candidați la alegerile prezidențiale în decembrie anul trecut. Și pot să vă spun că aceste alegeri din decembrie au fost foarte interesante, așa cum a spus doamna președinte, după 22 de ani de un regim din ce în ce mai autoritar, președintele Iame a fost um, dat la o parte, mi s-a părut interesant faptul că au avut loc alegeri în decembrie și o coaliție de șapte partide i s-a opus și a câștigat aceste alegerile. Noul președinte, Adam Obaro, care a trăit uh, o vreme la Londra, deci în exil, a câștigat aceste alegeri. A câștigat din partea Partidului de Coaliție 2016 a fost și un al treilea uh, candidat care a obținut 17% din uh, voturi. Deci a fost un rezultat neașteptat și uh, deci, înainte de alegerile generale, se ne punem întrebarea dacă coaliția 2016 va rămâne unită, dacă va prezenta candidații coaliției în uh, toate Um, zonele electorale sau dacă coaliția nu va, nu va rezista uh, și, practic, uh, partidele care făceau parte din coaliție urmeau să candideze unele împotriva celelalte. S-au făcut mai multe acorduri parțiale între aceste uh, partide care au format fost, fosta coaliție în anumite zone. Dacă ar fi avut mai mult timp sau mai multă voință, poate ar fi reușit să ajungă la un acord în legătură um, cu partidele care urmau să, să primească diferitele locuri în Parlamentul țării. Și până la urmă, partidele, partidul uh, președintelui, uh, dacă ar fi um, făcut parte dintr-o alianță, ar fi câștigat mai multe, mai multe locuri. Până la urmă au candidat unii împotriva altora. Au fost, uh, de fapt, un număr uh, record de, de candidați, 239 de candidați, inclusiv o serie de candidați independenți. Sistemul electoral din, Gabi, din Gambia, deci metoda de vot este interesantă. Nu se bazează pe buletine de vot tipărite. E o tobă de fiecare candidat, uh, de culoarea partidului. Și în fiecare uh, în fiecare, uh, în fiecare tobă există puțin nisip și fiecare cetățean uh, pune un jeton în, uh, uh, în recipientul de culoare a partidului sau a candidatului. Deci, practic, se pune jetonul în recipientul de culoare respectivă. Uh, și în acel moment uh, sună un clopoțel și deci practic știi atunci că ai votat. Este un sistem foarte uh, special și practic fiecare recipient în momentul în care este desigilat uh, practic jetoanele ajung pe o fel de sită într-o, uh, într-o formă în care intră vreo 200 de jetoane și reprezentanții partidelor și uh, observatorii se uită la această formă în care, în care intră jetoanele, da, sunt 200 de voturi, 200 de jetoane, bun, le punem înapoi în, uh, într-un recipient și așa mai departe. Deci este un sistem de numărare a voturilor foarte rapid cu aceste jetoane. Oricum, uh, practic se, se, se numără numărul de, de, de jetoane care au fost uh, uh, distribuite de-a lungul zilei. Este un sistem simplu pentru o țară în care nu toată lumea știe să scrie și să citească. Bineînțeles, uh, problemele sunt că nu se poate vota din străinătate, nu se poate vota anticipat uh, și acesta este o problemă pentru Gambia, în um, care multă, o mare parte din populație nu este prezentă în țară. Nu se poate vota decât în ziua scrutinului în țară. Dar sistemul este foarte clar și transparent și oamenii îl înțeleg și rezultatele sunt cunoscute foarte rapid. Deci, spre deosebire de alte alegeri la care am fost observatori, în alte țări sistemul funcționează bine, dar funcționează și pentru că populația Gambiei este mică. Nu mai probabil că e vorba de vreo 800 de votanți în fiecare uh, centru de vot. Deci uh, nu sunt uh, foarte mulți alegători, nu sunt foarte multe jetoane. Deci funcționează bine sistemul într-o țară cu uh, populație mică. Am fost, cred, la vreo 40 de centre de votare într-o zi. Eu am rămas în capitală la Banjul, alți colegi au fost în alte uh, zone ale țării, rurale sau urbane. Și dar cred că am reușit să uh, avem un sentim, un, să avem o imagine de ansamblu destul de bună. Alte elemente pe care le-am observat uh, sunt următoarele. Au fost număr record de candidați după cum v-am spus, dar doar 20 dintre candidați erau candidate femei și doar 3 au fost alese. Și, bineînțeles, am menționat acest lucru partidelor politice și organizațiilor care activează în domeniul dezvoltării și dezvoltării democrației în această țară. În ceea ce privește mass media, După cum v-am spus, regimul anterior a fost uh, unul uh, um, nu foarte democratic, uh, așa că nu există un, o tradiție uh, unei uh, prese libere, dar din Senegal, din țările vecine, uh, au existat uh, corespondenți uh, și când ne-am întâlnit cu compania de presă de stat, de televiziune, am observat că doreau să facă toate eforturile pentru ca fiecare candidat să aibă același spațiu de antenă pentru a-și prezenta programul. Chiar dacă campania a fost scurtă și nu e ușor să circuli în țară, pentru că au și, au și foarte puțin echipament, au foarte puține uh, camere de filmat, de exemplu, dar au reușit să o facă. Um, au transmis uh, um, la radio și în, uh, prin mediile sociale, acolo unde um, acestea există și sunt adoptate de populație. În ceea ce privește rezultatele acestor alegeri, UDP a câștigat alegerile um, cu 31 de candidați aleși. Partidele coaliției au obținut de asemenea rezultate destul de bune. 11 locuri uh, au uh, fost câștigate de trei partide din Coaliția 2016. Partidul fostului președinte a câștigat 5 locuri. și uh, partidul uh, candidatului care a obținut 17% din voturi la alegerile prezidențiale. A fost singurul partid cu candidați în toate regiunile și a obținut 5 locuri și a mai câștigat un candidat independent. Deci Parlamentul Gambiei este acum mai divers, dar există un partid clar majoritar, UDP-ul, și ni s-a spus și am uh, reluat în declarația noastră finală faptul că Trebuie să vedem ce resurse pot fi, putem investi pentru a colabora cu acest nou Parlament, pentru că el să poată să funcționeze ca Parlament în fața căruia președintele și guvernul uh, ar fi uh, ar, ar, uh, ar trebui să vină să, să răspundă și să nu fie doar un partid care aprobă ceea ce, ce dorește președintele. Iată care ar fi pe scurt principalele mele observații. Dar și alți colegi au, au uh, fost observatori la aceste alegeri. Uh, bineînțeles, mulțumim uh, staffului care au fost alături de noi pentru că ne-au ajutat mult că lucrurile să meargă bine. Am cooperat foarte bine cu întreaga misiune de observare a alegerilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Jean. Nu știu dacă Cecil Kienge dorește să spună ceva legătură cu această misiune, te rog. Grație. Mulțumesc. Trebuie să încep mulțumindu lui Jean Lambert pentru tot ceea ce a făcut uh, în calitate de șef al delegației Parlamentului. Am colaborat extrem de bine și uh, toate observațiile pe care le-a prezentat uh, uh, le sprijin și eu. Sunt de acord că am învățat foarte mult din această misiune în legătură cu sistemul de vot, care este unul deosebit, în legătură cu modul în care s-a scăpat de această dictatură și s-a ajuns la alegeri libere în această țară. A fost o experiență pe care am, făcut, am avut-o pe teren. Doresc să adaug doar uh, un element nu, două elemente. Mai întâi, uh, capacitatea și competența femeilor magistrați cu care ne-am întâlnit, uh, care cereau sprijin în activitatea lor, mai ales pentru a asigura independența Curții Constituționale, care până acum depindea de uh, judecători magistrați din alte țări. Cu toții am fost impresionați de forța acestor femei și cred că uh, elementul legat de reprezentarea femeilor în societate, despre care a vorbit și Lambert, este o problemă reală. Am văzut că femeile uh, sunt capabile să se implice în viața publică. Un alt element care nu are legătură directă cu misiunea noastră, dar este un element de interes pentru comisia noastră. Uniunea Europeană, chiar dacă Gambia e mică, Uh, ajung în Uniunea Europeană foarte mulți refugiați din Gabia. Dar cred că acum trebuie să încercăm să consolidăm sistemul care însoțește persoanele care se integrează aici în Uniunea Europeană, dar și în teritoriu, în Gambia, și să consolidăm cooperarea noastră cu această țară, pentru că uh, mulți refugiați uh, doresc să se întoarcă acasă, dar într-o țară cu un sistem funcțional. De aceea trebuie să sprijinim Gambia în această perioadă de tranziție. Deci, după ce s-a terminat dictatura, refugiații sunt din, din Gambia sunt foarte numeroși în Uniunea Europeană, chiar dacă e o țară mică. Mulțumesc! Mai are cineva observații sau întrebări? Heidi. Uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult a fost uh, un raport foarte interesant și o alegere interesantă. Jean spunea că trebuie să susținem uh, construirea de capacități în această țară, în declarația finală și am înțeles că sunt probleme și cu uh, independența justiției și cu altele de acest gen. De aceea vreau să vă întreb ce posibilitate credeți că avem de a avea o perioadă de tranziție scurtă uh, în zonele rurale. Mulțumesc. Aș adăuga și eu câteva comentarii. În primul rând, în legătură cu ce ne așteaptă pe viitor, bineînțeles, pentru că s-a evitat până la urmă a catastrofă, puteam să avem încă un stat eșuat și nu s-a întâmplat și uh, ar trebui să învățăm din uh, ceea ce s-a întâmplat, să vedem uh, ce susținere s-a oferit, uh, cum de sistemul a fost mai rezistent sau dacă a fost uh, rezistent acolo sau ce s-a întâmplat, ce a făcut ca sistemul să asigure această tranziție pașnică și aceste alegeri pașnice pe care tocmai ni le-ați prezentat. Și nu știu dacă comisia care se ocupă de această temă a rezilienței, a rezistenței, n-ar trebui să țină cont și de aceste aspecte. În al doilea rând, ce se întâmplă cu reziliența economică? Uh, știm că există o industrie a turismului foarte dezvoltată. Mulți din țările noastre merg în Gambia să-și facă vacanțele și cred că trebuie să ne gândim foarte succint și la impactul asupra economiei a crizei politice și dacă putem face mai multe pentru ca aceste țări mici să rămână rezistente și pe viitor ce aveți de spus, pentru că există și alte țări pe care le-am am analizat deja în detaliu din acest punct de vedere la comisia noastră. Jean, te rog. Da. Primul punct pe care l-a menționat Cecil, cum putem ajuta pentru a merge mai departe și ce se va întâmpla cu justiția. Justiția este de dreptul esențială și avem senzația că justiția uh, este pentru Gambia și lucrează uh, corect și bine. Ne-am întâlnit și cu Asociația Avocaților și, uh, într-adevăr, um, există și organizații de femei foarte dinamice, uh, active acolo. Toate acestea ne-au făcut să simțim că există un potențial și aceste organizații erau deschise pentru a primi susținere din partea noastră. În felul acesta putem încerca să ajutăm, să oferim ajutorul nostru în această țară pentru a vedea ce uh, susținere putem acorda pentru ca sistemul să funcționeze bine. Și în special din punctul de vedere a valorilor, uh, calitatea uh, celor care și-au luat angajamente a reprezentat o problemă pentru ei. Deci susținerea pentru justiție va fi esențială pe viitor, pentru că deși alegerile s-au desfășurat uh, destul de pașnic și bine, liderii uh, partidelor și-au declarat intenția de a, contesta rezultatele, s-a vorbit despre probleme în campania prezidențială, uh, regiuni ale Um, acestei țări au fost uh, vizitate de președinte și aceasta ar putea fi interpretat ca fiind parte a campaniei electorale. Deci, uh, probabil că pentru alegeri viitoare acest lucru nu poate mai fi acceptat atât de ușor ca de data aceasta. Deci va trebui să fie un sistem mult mai bun și mai funcțional va fi important pentru a menține încrederea publicului în sistemul electoral și în țara ca atare. Pentru că altfel, de ce ai face investiții într-o țară dacă consider că nu există stat de drept în țara respectivă și că totul depinde de voința președintelui? Și oarecum acesta a fost mesajul pe care l-am primit uh, atunci când am discutat cu oamenii de acolo. Ni se spunea de ce e problemă cu investițiile, de exemplu. Pentru că dacă se decidea că compania ta nu respecta regulile la un nivel de mai sus, indiferent din ce motiv, atunci aveai probleme. Uh, Iată de ce e nevoie de această coerență și de asigurarea statului de drept, care va fi esențială pentru a asigura o, un climat de încredere în domeniul investițiilor. Din punctul de vedere al turismului, un lucru pe care l-am văzut foarte bine cu ochii noștri, și aici se pune problema cum se va dezvolta turismul fără a distruge mediul, pentru că există îngrijorări și m-am întâlnit cu mulți din cei care erau în opoziție și acum se află la guvern, uh, erau îngrijorați în legătură cu uh, defrișarea, distrugerea zonelor uh, împădurite, exploatarea resurselor naturale, probleme cu viața sălbatică și așa mai departe. Deci lucrurile nu s-au desfășurat atât de bine cum ar fi putut să fie. Și aici e nevoie de susținere, de ajutorul nostru pentru a asigura că turismul uh, se dezvoltă și că populația locală este protejată. Pe de altă parte, agricultura este esențială. E o țară unde totul crește rapid și foarte bine, deci e nevoie de o dezvoltare bună a agriculturii pe lângă această industrie a turismului pentru a putea exporta și în țările vecine. E o chestiune care a fost dezbătută de fiecare dată cu noi când ne-am deplasat acolo. Și această schimbare a președintelui Oamenii ne spuneau că în sfârșit acum simt că pot uh, respira ușurați, uh, că tensiunile electorale practic se terminaseră um, și uh, prezența la vot de altfel pentru alegerea președintelui a fost mult mai mare decât la alegerile parlamentare, respectiv 42%. Și aceasta este o provocare și va fi pe viitor. Aveam însă senzația acolo că există această, uh, acest sentiment de optimism și dorință de a merge mai departe. Deci există un mecanism de susținere pentru mass media, pentru statul de drept, pentru activitatea parlamentară și dezvoltarea economică, toate acestea vor fi esențiale pentru că lucrurile vor merge foarte rapid. E nevoie să menținem această senzație de optimism, să nu avem senzația că s-a făcut, într-adevăr, s-a produs o schimbare majoră, dar n-a fost bună la nimic. E nevoie Uh, de democrație și de locuri de muncă și în felul acesta oamenii nu vor mai părăsi țara. E vorba practic de o populație destul de redusă, deci și asta este o oportunitate încă o dată. Da. Într-adevăr, pentru țări mai mici e ușor să atingi rezultate mai rapid. Și văd și staful care ia notițe în urma acestei misiuni de observare a alegerilor și uh, sunt convinsă că vom reveni și pe viitor la o dezbatere legată de Gambia. Văd că din partea AFET uh, n-a venit nimeni aici. Comisia văd că și ea ia notițe, pentru că până la urmă e vorba aici de capacitatea de rezistență a unei țări și de planul pe viitor și cum putem susține aceste țări în procesul de tranziție democratică pentru a asigura stabilitatea economică și așa mai departe. Jean, uh, îți mulțumim foarte mult. Uh, văd că nimeni nu mai dorește să intervine și am învățat mai multe și despre un sistem uh, electoral foarte interesant, ciudat să vezi un sistem de vot care funcționează cu biluțe. Foarte bine. Poate ar trebui să ne gândim la asta și la Regatul Unit de dacă putem aplica. Fiecare țară oricum are propriile sale specificități. Mulțumesc, Jean, încă o dată. Mulțumim lui Jean pentru că a venit aici și trecem la următorul punct de pe ordine de zi și anume punctul 7. Dar înainte de a pleca, uh, Jean, putem să o aplaudăm și să invităm pe experți aici la prezidiu. Okay, colleagues, we're now going to move on to... Dragi colegi, trecem la următorul punct, punctul 7. Este vorba de gestionarea resurselor uh, naturale în silvicultură, în țările în curs de dezvoltare, cazul pădurilor, și aceasta are legătură cu raportul pe care l-am avut în urma unei misiuni din partea comisiei noastre în Camerun. Ah, din păcate, eh, era cât pe ce să zic că nu avem colegi de la această misiune aici, dar acum, într-adevăr, avem pe cineva. Eh, doamna Marcelesi este aici și este foarte interesant să vedem ce se întâmplă cu gestionarea resurselor eh, din silvicultură. Avem nevoie de o politică elaborată și avem nevoie de aceasta și pentru a face față schimbării climatice. Deci, un sistem uh, prin care să gestionăm uh, bine pădurile noastre, pentru că asta are un impact uh, pentru întreaga planetă. Deci putem combina și salut acest lucru, cele două chestiuni. În primul rând vom avea un raport din partea uh, experților și după aceea o invit, voi invita pe colega noastră să ia cuvântul. Probabil că aveți deja o copie a raportului în fața dumneavoastră. E vorba de raportul făcut de Policy Department. Îl avem pe domnul Patrick Worms, care este Policy Advisor la ICRAF, World Agroforestry Center, și colegul său, Peter Minang, de la aceeași organizație. Dumneavoastră veți explica mai bine ce e cu organizația aceasta uh, și cum uh, v-ați specializat activitatea. Deci nu știu care dintre dumneavoastră începe. Uh, foarte bine domnul Worms uh, ca să prezinte studiul. Da, mulțumesc. Am uh, o sarcină foarte dificilă astăzi de a face rezumatul la 76 de pagini și să vă prezint pe scurt uh, cum se gestionează resursele naturale în aceste țări. Însă, în primul rând, câteva cuvinte despre noi. ICRAF are sediul la Nairobi și studiem rolul uh, Uh, pădurilor în agricultură, în peisaj. Încercăm să vedem cum uh, uh, alimentele, animalele, oamenii pot interacționa mai bine. Și bineînțeles, când e vorba de resurse naturale, acest aspect este absolut esențial pentru că există întotdeauna conflictul între a avea beneficii imediate, de exemplu tăind și vânzând ceva, și beneficiul pe termen lung care rezultă din gestionarea durabilă acelei resurse. Și pădurile sunt esențiale din acest punct de vedere am să vă dau câteva elemente de gândire. În primul rând, ce încercăm să facem? Încercăm să vedem uh, care este rolul transparenței și responsabilității în uh, domeniul silviculturii, în aceste țări în curs de dezvoltare, care au primit susținere importantă din partea UE și facem asta într-un mod uh, foarte clasic. În primul rând, analizăm literatura existentă și facem o analiză aprofundată pe uh, trei țări, Camerun, Ghana și uh, Tanzania. Vom vorbi despre acestea mai târziu. Am ales aceste trei țări pentru că ele se află în etape diferite uh, în procesul FLEGT și pentru că reprezintă trei zone diferite din Africa și asta ne oferă o perspectivă mai clară asupra interacțiunii cu procesul FLEGT. Să ne gândim la ce analizăm astăzi aici? Densitatea populației în Africa este foarte mare și asta înseamnă că beneficiile pe termen scurt uh, Uh, au probabilitatea de a fi utilizate mai mult și deci riscurile sunt mai mari. Să ținem cont de această idee pe măsură ce înaintăm în studiul nostru. Care a fost uh, cadrul studiului nostru? De asemenea, unul clasic. Avem un cadru legal, accesul la informații, dezbaterea științifică din acest domeniu, uh, responsabilitatea agențiilor implicate. Am analizat informații publice atunci când erau disponibile, când veneau la timp, când erau ușor de înțeles și am analizat problema uh, transparenței în uh, concesiunile făcute de guverne, drepturile alocate, poate și mai important decât atât, în felul în care se gestionează veniturile. Și uh, aceste elemente sunt importante din punct de vedere al responsabilității. Uh, un alt element, uh, societatea civilă și partenerii privați uh, trebuie să înțeleagă ce se întâmplă pentru a trage la răspundere actorii implicați în acest proces. Deci transparența și responsabilitatea sunt elementele centrale în acest studiu. Însă ce înseamnă transparența? Transparența înseamnă informații uh, complete, fiabile, actualizate, pe care să le ai la timp și să fie accesibile în funcție de nevoile actorilor implicați. Pentru că uh, profesorii, de exemplu, au nevoie de informații diferite de cele de care ar avea nevoie comunitățile locale, de exemplu. Pe de altă parte, e nevoie de o comunicare permanentă uh, în uh, procesul de implementare a politicilor și programelor. Important este să se creeze încredere în rândul actorilor și este unul din elementele cel mai greu de obținut. Responsabilitatea are de-a face cu credibilitatea, uh, posibilitatea de a monitoriza uh, procesul și felul în care se colectează veniturile. Deci ce fel de mecanisme funcționează, cât de bine funcționează ele și cum pot fi îmbunătățite. Asta înseamnă că trebuie să adaptezi în permanență uh, colectarea de date și metodele de analiză pentru a înțelege ce se întâmplă la toate nivelurile. Înainte de a intra în mai multe detalii, trebuie să ținem cont de un aspect uh, uh, oarecum uh, grav, uh, și anume care sunt uh, tendințele în Africa. Aici se vede mai bine în acest grafic și există două elemente importante. În primul rând, suprafața totală de păduri, linia albastră, este în scădere permanentă și, în al doilea rând, pădurea naturală, cea primară, cea cu roșu este de asemenea în scădere. Asta este și mai îngrijorător. Însă există și o linie verde care a crescut rapid Uh, între 2010-2015 și aceasta reflectă uh, pădurea care a fost uh, plantată, de exemplu, în Ghana. E vorba de resurse naturale care se degradează și, în același timp, activitățile economice și exploatarea resurselor încep să se îmbunătățească. Câteva rezultate ale acestui studiu. În primul rând, am văzut că uh, regulamentul uh, referitor la uh, păduri, uh, FLECT și acordurile de parteneriat voluntar um, sunt principalele instrumente de politică care afectează uh, guvernanța pădurilor la nivel global. E vorba de bani importanți, 200 de milioane de euro care au fost investiți în uh, FLECT VPA în Africa, cu impact pozitiv asupra transparenței, responsabilității și a guvernanței la nivel global. Ce dorim noi? În primul rând să combatem tăierea ilegală a copacilor, în al doilea rând să îmbunătățim guvernanța forestieră în țările VPA și non-VPA și să susținem administrațiile naționale pentru negocierea a felului în care se implementează aceste acorduri voluntare. Uh, deci, important este să împartajăm informația, să facem reforme legale, să asigurăm transparența, să monitorizăm uh, sistemul uh, legal existent și să vedem ce se întâmplă la nivelul uh, piețelor naționale. Avem aici uh, un tabel uh, pe care am să încerc să vi-l rezum. Vedem uh, unde s-au dus banii uh, în fiecare țară în parte și în ce sectoare de activitate. Avem detalii legate de concluziile la care am ajuns. Iată, avem aici un diapozitiv un pic mai ușor de înțeles. Avem șapte atribute importante ale acestui sector în Africa. În primul rând, cadrul legal. Ce am uh, uh, văzut noi în ceea ce privește cadrul legal care susține accesul la informații, dezbaterea științifică și responsabilitatea. Progresele cele mai importante s-au înregistrat în Liberia, unde a existat uh, o lege legată de libertatea de informație în 2010, care a fost adoptată. În Tanzania și Ghana există de asemenea legislație în acest sens cel puțin uh, teoretic, pentru că ea n-a fost adoptată, uh, iar pe de altă parte în Camerun și Republica Democratică Congo nu există o astfel de legislație și în Uganda nici măcar nu se înțelege care ar fi rolul unei astfel de legislații. Acum, uh, al doilea element, calitatea și accesibilitatea informației către publicul larg. Și aici diferențele sunt foarte mari în regiune. De exemplu, în Camerun există un registru online care este accesibil pentru toată lumea, însă știm că mulți uh, nu au acces la internet, deci, practic, din punct de vedere practic, uh, acest acces este limitat. În Liberia situația este un pic mai bună Uh, informațiile legate de resursele forestiere, activități și planurile de management sunt publice. În Uganda, Ghana și Tanzania, mm, informația este teoretic uh, uh, accesibilă, însă de fapt ea este foarte limitată. Când e vorba de transparență, în ceea ce privește alocarea de drepturi și concesiuni, în Congo și Mozambic um, există un mandat uh, legal pentru a avea acces la astfel de informații. În Camerun, Tanzania și Ghana nu există informații și nici transparență în ceea ce privește uh, permisele date și uh, drepturile existente. În Republica Centra, Centrafricană există obligație pentru companiile respective să declare astfel de informații, însă deseori aceste obligații sunt încălcate. Dacă e vorba de uh, gestionarea veniturilor, în Nigeria, Angola și Congo se publică informațiile financiare și legate de venituri în general. În Ghana și Tanzania uh, banii ajung direct la guvernul central, deci există ceva mai puțină transparență mecanisme de control la nivel guvernamental. În Camerun, Congo și Liberia există organisme independente care monitorizează aceste activități, în celelalte țări nu. Din punctul de vedere al mecanismelor de responsabilizare, situația este oarecum similară în toate țările pe care le-am analizat. Informația este limitată în ceea ce privește aceste mecanisme interne. Și al șaptelea element implicarea diversilor actori, societate civilă și uh, mediul de afaceri. În acest caz, în majoritatea țărilor există o uh, legislație legată de informație explicită care trebuie dată transparență și cerințe de uh, responsabilizare, însă uh, cu probleme. Trecem acum la mecanismele care au fost identificate. Avem două constatări de făcut. În primul rând, uh, FLECT, VPA și RED Plus, certificatele, toate instrumentele uh, pe care le avem la ora actuală, rămân inițiative separate care uh, comunică foarte puțin între ele și nu există practic o relație de lucru la nivel continental între ele. E adevărat că la nivelul proiectelor se încearcă o coordonare între acestea, însă cu dificultăți. Pe de altă parte, nu am constatat că FLECT VPA ar oferi un stimulent pozitiv la fața locului, atrăgând uh, noi, uh, ac noi actori, practic, în acest mecanism FLECT. Care sunt principalele provocări însă. Problema este că uh, există o creștere pe piață în care Europa se implică din ce în ce mai puțin. În primul rând, cererea internă pentru produse forestiere în, uh, acest, uh, în această regiune și din China este în creștere. În al doilea rând, o bună parte a industriei este invizibilă, este ilegală. E vorba de tăietori de lemne artizanal care nu utilizează Uh, mașinării foarte complicate și acestea reprezintă 70% din uh, piața respectivă. Aceștia sunt uh, responsabili practic cu 70% din sau majoritatea activităților ilegale de tăiere de lemn. Care sunt rezultatele la care am ajuns și recomandările pe care le facem? În primul rând, ar fi util să extindem definiția legalității pentru a include clauze de salvgardare cât mai clare în vederea asigurării drepturilor și beneficiilor pentru comunități. În al doilea rând, ar fi bine să vorbim cu piețele emergente mari, în special China, pentru că ele să adopte standarde similare celor din FLECT pentru importul de lemn din Africa și, în al treilea rând, să ne centrăm pe investiții și acțiuni pe piețele naționale, în special cele care se aprovizionează cu uh, produse forestiere uh, rezultate din activitatea artizanală. În al patrulea rând, investiții în construirea de capacități uh, care să depășească problema monitorizării. În al cincilea rând, o creștere a sinergiilor între toate instrumentele existente și aici Uniunea Europeană se poate implica mai mult. Și, în sfârșit, uh, șase, ar trebui să ne gândim uh, la uh, stimulente pentru a încuraja managementul durabil în Africa și la nivel global. Se pare că există instrumente care sunt deja cunoscute, precum etichetarea sau produse de tip premium. Pentru aceasta însă trebuie să înțelegem mai bine ce se întâmplă, pentru că există foarte puține informații în legătură cu costurile totale și beneficiile pe care mecanisme precum FLECT, VPA sau EUTR le au. Până acum, aceste mecanisme au fost uh, subvenționate doar prin finanțele publice și uh, Există foarte puține evaluări făcute în ceea ce privește costurile de a obține autorizații, competitivitate și așa mai departe. Toate acestea au legătură și cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Ar putea exista o acțiune în paralel cu declarația de la New York asupra pădurilor și instrumentul forestier. S-ar putea întări obiectivele de transparență și responsabilizare prin activități ale instituțiilor uh, africane și s-ar putea încuraja parteneriatele public-privat în Africa. Am să închei uh, cu trei diapozitive centrându-ne pe o țară, respectiv Ghana. O țară, o țară care uh, uh se bazează foarte mult pe uh, exportul de lemn și din anii 90 până acum a pierdut 34% din suprafața forestieră. Ghana uh, a adoptat FLEC din mai multe motive. În primul rând, uh, pentru a avea un acces mai mare pe piața europeană, care reprezintă 60% din exporturi și, în al doilea rând, pentru a face reformele necesare pentru un sector uh, care era foarte vulnerabil. Deci, acordul voluntar de parteneriat a fost semnat în 2009, ratificat în martie 2010 și ar trebui să înceapă să fie funcțional de pe acum. Care sunt opțiunile pentru a acorda susținere din partea UE? În primul rând, să vedem ce se întâmplă cu tăierea de lemne uh, la scară mică, care reprezintă uh, practic 80% din uh, lemnul uh, furnizat pe piața internă și pentru export. Uh, Practic, e vorba de un sector care angajează 138.000 de persoane. Aceasta ar oferi noi căi spre uh, legalitate, ceea ce este absolut esențial. Ar trebui să se facă reforme în vederea creierii unui spațiu legal, să existe instrumente care să asigure respectarea regulilor SFM, uh, pentru că există foarte mulți actori uh, pe piață, susținere din punct de vedere tehnic, învățând de la țări unde astfel de scheme sunt deja operaționale și facilitarea consultărilor cu actorii implicați, în special micii producători. În felul acesta, domnilor și domnilor, mi închei aici scurta intervenție și, bineînțeles, rămân la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Poate că am să dau cuvântul în primul rând domnului Marcelesi, uh, nu știu dacă doriți să, să interveniți acum imediat despre acest punct sau să vorbim, vorbiți mai degrabă despre misiune și ce ați văzut acolo la fața locului. Și poate este interesant pentru că există aceste inițiative uh, UTR și FLECT și ar fi bine să înțelegem mai bine uh, care este diferența între cele două? Pentru că una se pare că se ocupă de ce se întâmplă la fața locului și cealaltă flect, respectiv de exportul către piețe din afară, respectiv UE. Pentru că cu toții ne ocupăm uh, de aceste aspecte, dar nu cunoaștem neapărat uh, detaliile. Sunt uh, comisii, de exemplu, precum Comisia ENVI, care sunt mult mai competente în acest domeniu. Și am să dau cuvântul întâi domnului Marcelesi. vă rog. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vous présenter... Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vă prezint uh, misiunea din um, Camerun, din, din, din 22 în 24 uh, mai. Am fost uh, patru colegi împreună cu Dax Frander de la Comisia DEVE, plus încă o colegă. Ne-am întâlnit cu o serie întreagă de persoane în trei zile, din persoane din instituții, din uh, domeniul afacerilor, uh, perso- um, reprezentanții instituțiilor europene care participă la uh, aplicarea programelor uh, acolo. Uh, aș dori să mulțumesc și reprezentanței europene care ne-a ajutat foarte mult. Foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește analiza dumneavoastră și recomandările pe care le putem face în urma acestei misiuni, credem că Uniunea Europeană ar putea îmbunătăți lucrurile întrebarea cea mai importantă um, care se ridica um, când am fost acolo era dacă trebuie sau nu continuat cu FLECT în Camerun. Iar uh, răspunsul uh, la care am ajuns noi în urma acestei delegații este că da, putem continua cu FLECT, dar pentru a face asta trebuie să um, facem câteva schimbări importante astfel încât FLECT să aibă un impact real. Acordul de parteneriat voluntar cu Camerunul a început să se aplice din 2008. Vorbim despre o perioadă de 10 ani, deci până în 15 decembrie 2018 și cu un an înainte de finalul acestui parteneriat, părțile pot pune pe tapet câteva subiecte sau se ajunge la o prelungire tacită. Ideea este să se profite de acest moment pentru a vedea unde, care este situația actuală și pentru a face eventuale uh, modificări. În primul rând, um, tot ce ține de guvernanță, transparență, corupție este subiectul cel mai important și am văzut câteva uh, exemple în raportul precedent. Deci, uh, guvernanță, transparență, corupție. Am văzut foarte clar că există o problemă uh, de a uh, pune în aplicare acordul FLECT și asta, în primul rând, din cauza um, închistării, practic, ministerele nu vorbesc între ele, cei care se ocupă de mine nu vorbesc cu cei care se ocupă de păduri și așa mai departe. Deci ă, asta împiedică eficiența acestui parteneriat. De asemenea, aplicarea legilor. Camerunul, ă, impresia pe care am avut-o noi este că are legi, ele sunt prezente, însă problema este că ele nu sunt aplicate la fața locului. Și ne regăsim în situația în care grilele pentru certificarea lemnului sunt mult prea complexe și până la urmă împiedică tocmai această certificare. Asta ar fi ideea să se simplifice uh, mecanismul, uh, ceea ce credem noi că ar putea să elimine și din corupție. Pentru că cu cât sunt mai complicate lucrurile la fiecare nivel, cu atât mai mult poate interveni un factor de corupție la fiecare nivel. Deci legea um, forestieră ar trebui uh, aplicată. Uh, apoi, există un uh, site pe internet pentru informare în care se poate vedea starea pădurilor și care a fost indisponibil mai multe luni, a fost, este din nou pe internet, dar nu este deloc actualizat. Deci, practic, nu ajută la nimic. Încă un element important coordonarea sau lipsa ei între diferitele programe, în acest caz FLEG și RED. Cele două nu își vorbesc, chiar dacă obiectivele sunt similare, pentru că vorbim de păduri, dar nu există o coordonare care să permită o muncă eficientă. De asemenea, ar trebui să existe o integrare a lemnului în inițiativa de uh, transparență pentru industriile extractive. Este, s-a făcut în Liberia, ar fi bine să se întâmple și în Camerun. Și dacă vorbim despre guvernanță și transparență, în momentul de față se creează acum în Camerun sistemul informatic de gestiune forestieră, gestiune silvică. Acest sistem uh, a fost blocat o vreme, dar este pe cale să se deblocheze Uh, însă Uniunea Europeană nu trebuie să se uh, axeze numai pe acest uh, program informatic, mai există și alte lucruri, uh, iar problemele cele mai importante sunt uh, unele structurale, nu țin de un simplu instrument. Apoi, participarea societății civile la întregul uh, proces FLEGT a avut un efect pozitiv la, în Camerun și anume uh, Um, societatea civilă a reușit să aibă un, cuv- un cuvânt de spus aici, uh, să-și găsească vocea, iar Uniunea Europeană a, a jucat un rol aici. Uh, societatea civilă a fost prezentă în, primul, uh, în primele etape, însă nu este reprezentată, reprezentată în punerea în aplicare și în evaluarea acestui acord de parteneriat. Cred că tocmai uh, asta trebuie să transmită Uniunea Europeană partenerilor săi uh, uh, camerunezi. Apoi, asta s-a spus și mai înainte, și anume a avut loc o, observație, o, obser, o monitorizare independentă externă, însă ea între timp nu mai există. Toată lumea ne-a spus asta. Este necesar un observator extern independent care să asigure că lemnul care uh, trece prin acest sistem să fie certificat conform unor norme cât se poate declare. O altă propunere ce ne-a fost făcută și pe care aș dori să vă transmit este de a avea un comitet de experți, nu numai în ceea ce privește Camerunul, ci întreg, întregul bazin al Congoului, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă și pentru a coordona diferitele părți. Kofi Annan uh, este un nume care a apărut de mai multe ori în aceste discuții. El ar putea um, prezida acest grup de uh, experți. Încă un punct uh, fundamental și aș vrea să spun lucrurile foarte clar, și anume, uh, nu putem numai să privim uh, flagged, ci flagged și regulamentul privind uh, lemnul al Uniunii Europene, pentru că au fost concepute împreună. Deci este vorba de lemnul în țările din Sud, flagged și lemn în Uniunea Europeană. Și acest regulament privind lemnul în Uniunea Europeană nu este aplicat în mod adecvat statele membre nu au, considerăm noi, resursele umane, financiare și tehnice, astfel încât autoritățile competente să-și, facă, să-și poată face treaba. Mm, în unele țări, da, țările de jos, de exemplu, um, dar în Belgia um, este o persoană care lucrează cu jumătate de normă și Belgia este una din țările prin care intră majoritatea lemnului din Camerun. Deci, uh, Uh, știm că majoritatea lemnului care ajunge în Uniunea Europeană este un lemn cu risc ridicat și că este o bună parte este ilegal, uh, deci uh, trebuie să intervenim aici. Iar regulamentul privind lemnul al Uniunii Europene trebuie folosit nu numai pentru cel produs în Uniunea Europeană, ci și pentru cel importat în Uniunea Europeană. Iar Ultimul uh, punct, uh, foarte clar uh, și menționat de toți actorii, și anume China. Nu putem continua dacă China nu participă la același joc. China are o viziune a cooperării internaționale pe care o cunoaștem toți, cooperarea orizontală, dar care nu impune niciun fel de criteriu de justiție socială, drepturile omului, drepturile femeilor, femeilor, nimic. Iar aici Uniunea Europeană ar trebui să facă uh, maximul pentru ca uh, China să fie un aliat împotriva lemnului ilegal și a defrișărilor ilegale. Încă un element menționat de mai multe ori în dezbaterile noastre. Întâi, dreptul uh, populațiilor indigene este un subiect nerezolvat. Există prevederi, dar sunt foarte multe conflicte în între zonele uh, de conservare și popoarele indigene. Este oricum destul de greu de înțeles ce se întâmplă, dar cert este că există popoare indigene amenințate, într-adevăr, de aceste defrișări. Și încă un element menționat de mai multe ori, în urma evenimentelor din Camerun, Um, și anume modelul de dezvoltare ales de Camerun pentru 2035. Un um, model uh, bazat pe uh, agroindustrie, pe mare exploatații. Deci, um, asta este politica lor, o spun foarte clar. Marea, marile exploatații agricole, consideră ei, sunt cele care uh, vor ajuta la dezvoltarea economiei. Deci asta trebuie dezbătut, acest model. Pentru că multe uh, terenuri, uh, um, deci suprafețe împădurite, um, ar putea fi convertite înspre terenuri uh, agricole. Deci toate aceste lucruri uh, trebuie discutate. Pe scurt, urmează o dată importantă, 15 decembrie 2016, momentul pentru care, în care Uniunea Europeană trebuie să, pună, uh, să supună discuția anumite subiecte și recomandarea este să se menționeze aceste puncte, astfel încât flegdul să fie util pentru Uniunea Europeană și pentru Europa. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră cuprinzătoare. De mult timp n-am mai lucrat la asta. Avem, deci, regulamentul UE privind lemnul și cheresteaua. Avem FLECT, VPA. Cum uh, interacționează acestea? Este foarte important să înțelegem dacă aceste inițiative funcționează. Am solicitat în ceea ce privește Uh, minereurile, să avem uh, o trasabilitate, iar acum uh, vorbim despre lemn. V-am auzit spunând că există multe studii privind impactul programelor europene și m-ar interesa mai mult despre asta și despre China. Nu știu dacă un dialog al UE cu China ar fi posibil, dar după cum ați spus și dumneavoastră, uh, este necesar pentru că altfel uh, nu se face decât uh, să se transfere um, afacerile către, către partea chineză. Domnul Minang. Da, câteva puncte. Întâi despre procesele FLECT uh, VPA și uh, cele ce țin de uh, regulamentul privind lemnul. Regulamentul privind lemnul și cheresteaua explică că orice actor are, trebuie să facă un exercițiu de diligență necesară pentru a cunoaște proveniența lemnului după cum a spus și domnul Marcelesi, sunt mari probleme uh, în ceea ce privește responsabilitatea atât pe partea europeană, dar și la nivel de capacități pe partea europeană. Nu avem suficiente capacități în Europa pentru a face aceste verificări, chiar dacă legea cere asta din 2010. În partea sudică a, continent, a lumii avem uh, procesul FLECT-VPA, patru elemente. Întâi, definiția lemnului uh, legal, care se bazează pe definiția națională, apoi asigurarea, sistemele de asigurare a calității și, în al treilea rând, acordurile de parteneriat voluntare, în care țările își asumă anumite angajamente. Anumite țări um, au făcut tocmai asta. Iar ultima parte sunt orientări pentru monitorizare. Cum ne asigurăm că lemnul uh, provine din uh, surse care sunt legale. Noi uh, analizăm mai, de, mai, mai degrabă partea uh, referitoare la țările în curs de dezvoltare și nu referitoare la țările europene. Dar, după cum spunea și domnul Marcelesi, este important ca cele două să meargă mână în mână uh, și să se facă verificările necesare atât la nivel european cât și la sursă. Chiar dacă există regulamentul FLEGT și în majoritatea țărilor legile uh, în ciuda faptului că există legislația europeană, în, în aceste țări legislația este foarte complicată. Și când există legi, există și posibilitatea de a le ocoli. Uh, în orice caz, uh, unul dintre aceste instrumente, fără celălalt, uh, sunt insuficiente și nu au mm, sens. Încă un element foarte important și care nu poate fi subestimat, China când analizăm geografia um, lemnului și în Asia, ne dăm seama că nu vorbim numai de China. Sunt doi actori foarte importanți. Uh, de asemenea, Vietnam și Malaezia. De multe ori, aceste trei țări creează un fel de rețea de um, furnizarea lemnului din Laos, Cambodgia, care nu poate fi urmărit. Și în momentul în care ajunge lemnul în oricare din aceste trei țări, este foarte dificil de știut de unde vine el de fapt. Uh, tocmai de aceea este important ca UE să pună presiune pe China să aibă o abordare uh, mai cuprinzătoare. Vietnam, Malaezia sunt foarte strâns uh, legate de exploatarea lemnului în China. Vietnamul probabil crește uh, mai rapid decât China în Ghana în ceea ce privește importurile. Și la nivelul UE este important următorul lucru. UE s-a gândit întotdeauna la uh, cherestea, la lemn uh, um, exploatat uh, în mod legal prin concesiuni. Însă ce vedem este că vine foarte mult lemn din surse care nu sunt păduri. Uh, mult lemn vine din plantații și de pe ferme. În țările africane, uh, lemnul uh, este lemnul rămâne în ferme când sunt eliminate plantații de cafea sau de cocos. Deci mult din lemnul uh, ilegal vine de, pe, de la ferme. Uh, este mult mai ușor să, uh, de transportat, uh, iar calitatea este aceeași, aceeași calitate a lemnului, același uh, lemn uh, de bună calitate chiar. Deci, uh, Asta este uh, și ideea de a ține cont și de lemnul de pe plantații. 90% din uh, consumul local uh, în Camerun este astfel de lemn. Și credem că peste 30% din lemnul exportat vine din astfel de surse. Mult din lemnul care merge din Ghana în Vietnam nu vine din păduri, ci, din, ci de la ferme. Deci, în acest context de agroforesterie, agrosilvicultură, este important uh, să ne gândim de unde vine lemnul. Credem că acesta este viitorul lemnului în uh, multe din aceste țări. Dacă vă uitați la Côte d'Ivoire, la Ghana, mult din lemn uh, nu vine din pădure pentru că nu prea mai este pădure. Deci este esențial să avem o abordare cuprinzătoare să analizăm uh, toate influențele de la... Este important să se dezvolte uh, politici. După cum ați spus, dacă, voi, dacă privim uh, cum au, cum, se, cum au loc lucrurile în statele africane, în același timp Statele își asumă angajamente în RED Plus, în cadrul UNFCC și în același timp oferă teren unor mari companii care uh, fac uh, plantații de uh, palmier și așa mai departe. Această politică acaparează mult teren, uh, suprafețe mai mari uneori decât uh, cele uh, din angajamentele Red Plus. Câteva mesaje cheie. În primul rând, țările trebuie să fie luate în serios în ceea ce privește guvernanța și punerea în aplicare um, a legilor. FLEC le-a permis să Uh, adopte legi și să creeze sisteme, dar ele nu sunt aplicate de cele mai multe ori. În al doilea rând, trebuie să gândim și dincolo de uh, FLEG și regulamentul european. Dacă China, Vietnam, Malaezia, mari țări procesatoare nu uh, participă, atunci asta poate neutraliza în 5-10 ani tot ce face FLEG. Apoi, în al treilea rând, trebuie să ne gândim la lemn dincolo de pădure. Um, Agrosilvicultura și um, plantațiile uh, sunt, um, joacă un rol foarte important și uh, sunt de asemenea uh, țintele defrișărilor ilegale. Doamne președinte, mulțumesc. Da, vom avea o dezbatere în plen referitor la cum UE se pregătește pentru respectarea obiectivelor durabile obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dar asta ține de politicile interne ale UE. Ce spuneți dumneavoastră este că trebuie să ne asigurăm că ce facem cu acordul de la Paris corespunde cu ce facem în ceea ce privește politicile de dezvoltare. Și cu toți ar trebui să um, cooperăm între noi, uh, nu numai uh, ministerele cameruneze, și noi avem diferite um, programe care trebuie să um, fie coordonate, ca să nu mai vorbim de propria noastră gestiune silvică. Um, începem cu Hedi Hautala. Doresc să mulțumesc pentru acest studiu care arată că trebuie să folosim uh, să facem legătura între transparență și responsabilitate și gestionarea resurselor. Este foarte interesant să studiem cazul pădurilor din motivele pe care le-am auzit. Și anume că și impactul schimbărilor climatice uh, din punctul de vedere al pădurilor este de aproximativ 17%, adică mai mult decât toate tipurile de transport împreună, aerian, uh, maritim și uh, um, rutier. Deci trebuie să avem grijă de acest bun public comun, dar uh, este bineînțeles, pădurile sunt și o sursă de viață și trebuie să fie o sursă durabilă de viață. Deci o reacție a comisiei noastre uh, este justificată um, uh, um, contribuție la raportul privind inițiativa privind folosirea terenurilor și așa mai departe. Uh, poate știți uh, că mm, uh, anumite documente din negocierile comerciale UE-Japonia au ajuns în presă, comunicate de Greenpeace foarte recent și um, s-ar părea că un element important în aceste negocieri este tocmai acordul de parteneriat voluntar FLECT, pentru că Japonia nu dorește să creeze un mecanism care să corespundă acordului de parteneriat voluntar a UE uh, FLECT și acesta, bineînțeles, ar fi o problemă într-o zonă de liber schimb schimb. Din câte știu eu, Japonia este cel mai mare consumator și importator de cherestea din lume. Deci este o țară importatoare foarte importantă. Ceea ce mi-a atras atenția este faptul că uneori există diferențe mari când vine vorba de mecanismele de responsabilitate și transparență uh, din uh, țările care au fost abordate în acest studiu. Întrebarea mea este următoarea. Ce putem face pentru a îmbunătăți uh, mecanismele uh, cu instrumentele pe care le avem și cu sinergia dintre ele, adică acordul de parteneriat voluntar FLECT, uh, regulamentul UE privind cheresteaua și RED+. Plus care ar trebui să fie abordarea noastră generală în cooperarea pentru dezvoltare cu țările partenere pentru a îmbunătăți guvernanța și responsabilitatea în acest domeniu? Cred că acest studiu este foarte important și cred că putem să facem mai multe pe acest subiect. Thank, thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Vă dau ocazia domnului Vămț să răspundă. Vă răspunde foarte pe scurt. Microfonul vorbitorului a fost stins. Da, vă răspuns foarte pe scurt, spunând, pentru a vă răspunde, că știm că natura nu funcționează uh, pe parcele separate și, bineînțeles, dezvoltarea se va face prin actori interesați mici. Um, țările uh, ca Filipine, care au abordat probleme la nivel de exploatări mari, uh, uh, au avut uh, o performanță mai proastă decât țările care au avut exploatații mici. Pentru a răspunde doamnei Haustala în legătură cu modul în care se, poate încuraja, se pot încuraja unele practici în comunicarea și informarea uh, țărilor partenere, voi da cuvântul uh, domnului Minanc uh, din Africa Occidentală, care este cel mai abilitat pentru a vă răspunde. Mulțumesc! Diferențele dintre țări arată că instrumentul FLECT a fost util și acesta este partea pozitivă. Atunci când am ales țările, ideea era să vedem dacă Ghana, care este mai avansată în procesul FLECT uh, VPA, uh, prezintă situație foarte diferită de Tanzania, care acum doar abordează procesul, este în faza inițială. Și deci uh, studiul arată că, din punct de vedere practic, când vine vorba de funcționarea sa, um, FLECT a fost un instrument foarte util. Mesajul cred că trebuie să fie că el trebuie consolidat așa cum a spus și domnul Marcelesi, trebuie să înțelegem că este un proces pe termen lung. Peste 10 ani vom fi creat prin FLECT o serie de procese și uh, de, de, uh, de măsuri legislative în Camerun, dar acestea nu au fost neapărat aplicate. De aceea cred că este important să abordăm subiectul din punctul de vedere FLECT Cred că această tendință oferă instrumentele pentru a ne concentra pe transparență și responsabilitate, dar celelalte elemente legate de politici nu sunt uh, de, o mare parte rezolvate prin FLECT. Deci, cred că trebuie să se creeze sinergii între diferitele politici și procese, pentru că instrumentul FLECT este foarte practic când vine vorba de exploatarea cherestelei, de instrumente, metode sau formare. Dar, în, la nivel de politici, există încă un vid și unele țări investesc în politici, dar nu toate. Așa că abordarea politicilor dintr-un punct de vedere mai larg, Uh, al guvernanței generale și um, consolidarea FLECT în ceea ce privește detaliile legate de transparență, cred că ar fi abordarea cea mai potrivită. Nu știu dacă v-am înțeles suficient. Mulțumesc. Mi s-a spus, nu știam, că e și cineva de la comisie, François Buisson. Sunteți de la DEFCO? Vă rog. Poate puteți să răspundeți la unele dintre întrebările mele, dar vă rog pe scurt pentru că nu mai avem timp. Doar acum am fost informată că sunteți aici, dar mă bucur că sunteți pentru că avem nevoie de uh, uh, consultația tehnică din partea Comisiei. Mulțumesc! Sunt multe elemente de abordat. Cred că um, articularea dintre acordul de parteneriat voluntar și EUTR eh, a funcționat bine când a venit bine vorba de cererea și oferta din cauza parteneriatului FLECT. Acum doresc să revin la prezentare să fac câteva clarificări. Prezentarea a fost foarte compactă, dar doresc să subliniez faptul că există o diferență între țările abordate. Unele um, au acorduri de parteneriat voluntar, cum ar fi Ghana, Camerunul sau Liberia, altele nu, cum ar fi Tanzania sau Uganda. Deci nu trebuie să le vedem pe toate din uh, prisma parteneriatului uh, APV, pentru că nu sunt toate implicate. Un alt element important este că FLECT nu este un instrument de cooperare sau un instrument financiar, este un plan de acțiune care are două părți, cerere și ofertă și sunt de acord cu analizele făcute în legătură cu aspectele legate de dezvoltare și cooperare și recomandările care se pot face în funcție de acest plan de acțiune, dar nu trebuie să uităm că principalul obiectiv al acestui plan de acțiune este să scadă um, cantitatea de lemn ilegal care circulă în Uniunea Europeană. De unde uh, prioritatea acordată întreprinderilor exportatoare din țările Um, producătoare, ceea ce nu înseamnă că din punctul de vedere al um, aspectului legat de cooperare, nu suntem conștienți de faptul că producătorii mici și MM-urile merită o atenție deosebită din partea noastră. Un alt element este faptul că, la nivel de comisie, în Uniunea Europeană, am făcut o evaluare în 2015 privind acest plan de acțiune și o serie de discuții la nivel intern, care, în urma cărora am ajuns la concluzii adoptate de Consiliu în 2016, care reafirmă pertinența instrumentului care este planul de acțiune FLECT, deci nu pun sub semnul întrebării pertinența acestui plan de acțiune, dar insistă asupra unei mai bune puneri în aplicare, adaptată la contextul actual și se regăsesc o serie de observații și recomandări făcute și aici, cum ar fi mai multă monitorizare și, acest as- și lucrăm la acest aspect la comisie mult în momentul de față, dar având în vedere că avem foarte, multe, uh, foarte mult parteneri, trebuie să încercăm să punem pe toată lumea pe aceeași lungime de unde și nu e deloc ușor. Bineînțeles, apoi între cooperare între FLECT și RED avem un instrument, uh, un program Um, pentru ameliorarea coordonării de cele două procese, dar suntem în continuare foarte atenți și la noi abordări sau noi instrumente care apar, cum ar fi CAFI, cum ar fi inițiativă, um, abordării uh, domeniului forestier în Africa Centrală sau uh, fondul uh, pentru lupta împotriva schimbărilor climatice în domeniul forestier. În legătură cu China, Uniunea Europeană și Comisia au început să încerce să discute cu China deja de ceva vreme, din 2007 încă. Avem un instrument care se numește BCM, Bilateral, bilateral Coordination Mechanism, mecanismul de coordonare bilaterală, dedicat sistemului FLECT pentru discuțiile cu China în legătură cu acest instrument. Dar nu vă se va mira nimeni dacă vă voi spune că negocierile cu China sunt uh, lungi și complicate. Deci nu putem să prezentăm încă rezultate prea grozave deocamdată, dar procesul continuă și se apropie din ce în ce mai mult de um, un fel de trilog între Africa, Uniunea Europeană și China. Acesta este obiectivul nostru pentru reacția cu țările africane, dar doresc să vă informez și de faptul că această abordare a fost deja folosită în cadrul Comifac și al Parteneriatului pentru Pădurile din Bazinul Congo, sprijinită de Germania mulți ani, pentru a sprijini, a încerca să obținem un acord concret cu China și această regiune a Africii Centrale, dar um, nu s-a obținut niciun fel de rezultat pentru că China este foarte reticentă în a se uh, implica în acorduri care pot apoi să pună condiții obligatorii. Bineînțeles, uh, acum uh, e în joc reputația Chinei și chinezii sunt din ce în ce mai sensibili la aceste probleme legate de reputația lor um, și elementele legate de produsele chinezești încep să au efecte, deci poate că acest dosar va uh, Uh, avansa acum, dar doresc să vă asigur că mm, el este unul dintre, una dintre preocupările noastre majore. Mulțumesc. Dau cuvântul din nou domnului Marcelesi. Mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați dat în legătură cu China. Domnule Marcelesi, uh, înainte de a încheia acest punct. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, revin doar la două aspecte menționate. În legătură cu China, întâi trebuie să vă spun ce am văzut în Camerun, pentru că noi am discutat uh, cu delegația din Camerunul, nu, cu toat, nu în legătură cu toate țările din uh, bazinul uh, Congo, într-adevăr. În Camerun ni s-a spus că nu mai avem niciun fel de contact, deci nu mai există niciun fel de relații și Ehm, delegația Uniunii Europene a fost foarte mirată de faptul că am obținut și o întâlnire cu ambasada Chinei. Nu ne-am întâlnit cu ambasadorul, ci cu um, a doua persoană din ambasadă ca importanță. Deci în Camerun mai ales China este activă pentru că infrastructurile, drumurile sau sălile de sport și așa mai departe sunt construite de chinezi și există și se importă lemn uh, din uh, Africa care ajunge apoi în Uniunea Europeană sau revine pe piața africană. În legătură cu cele spuse privind uh, sectorul agroindustrial și exploatarea pe, scară mică, problema este că, pe de o parte, ni se spune că acesta este modelul de dezvoltare pe care le-am adoptat și noi în Europa și, în al doilea rând, aceste monoculturi uh, au fost finanțate de capitaluri europene, de întreprinderi europene. Deci um, se pune și o problemă de coerență în politica Uniunii Europene care trebuie regândită să vedem care sunt uh, limitele responsabilității sociale a întreprinderilor. Uh, am văzut în uh, Camerun, de exemplu, că există întreprinderi mari, cum ar fi Bolore, și Comisia DEVE ar trebui să discute din nou de un lucru important, care este relația dintre mediul de afaceri și drepturile omului pentru că întreprinderile europene care um, sunt active în țările din Sud, mai ales în bazinul fluviului Congo, trebuie să fie obligate să respecte aceste condiții. Sunt de acord cu cele spuse domnul Minonga. Um, articulația între FLECT uh, și uh, RBE este importantă, apoi China, Malezia și Vietnamul, deci uh, aceste țări au uh, o contribuție importantă și apoi trebuie să uh, depășim strict punctul de vedere al pădurilor, deci cheresteaua dincolo de păduri este un element important pentru a avansa în direcția cea bună. Doresc să mulțumesc invitațiilor noștri pentru faptul că ne-au prezentat acest studiu. Mulțumesc domnului Marceletti pentru raport. Heidi Hauter a spus că trebuie să abordăm aceste aspecte și în alt uh, cadru și să pentru că lumea mi-a spus că regulamentul privind chelesteaua nu funcționează. Dacă lucrurile nu funcționează, trebuie să înțelegem de ce. Sunt lucruri importante. Să ști, e important să știm și ce se întâmplă pe teren, nu doar pe piețele noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru studiu. Okay, so while În timp ce ne părăsesc invitații noștri, trecem la punctul 8. E vorba de întrebare privind modul în care Uniunea Europeană își pregătește participarea la Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE. Subiectul a venit în discuție la reuniunea precedentă în care am, am dezbătut uh, nivelul de adaptare la obiectivele de dezvoltare rapidă a diferitelor um, state membre și s-a abordat uh, participarea prin OCDE și colegii s-au întrebat cum se pregătește Comisia Europeană, cine merge la aceste reuniuni, cum organizează consultările, cum se asigură transparența pozițiilor Uniunii Europene la OCDE la Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare de la OCDE. Am spus că vom invita Comisia pentru a ne explica cum funcționează sistemul în momentul de față, să vedem dacă putem apoi să aflăm mai multe pentru că ni se tot spune că urmează să se revizuiască regulile uh, Comitetului Asistență pentru Dezvoltare când vine vorba de apărare și alte subiecte, migrație și așa mai departe. Deci mă bucur că domnul Gustavo Martin Prada, director pentru politicile de dezvoltare, este prezent de la DGDEF, ca să ne explice cum funcționează sistemul cât de des se uh, întâlnește acest comitet, cum își pregătește lucrările și așa mai departe. Mulțumesc. Uh, thank you, Linda. I will try to briefly... Mulțumesc, Linda. Voi încerca să explic pe scurt, pe de o parte, trecutul participării noastre la CAD, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare, statutul nostru juridic în uh, acest comitet și voi prezenta câteva aspecte discutate în momentul de față, în CAD, modul în care se calculează um, diferitele um, aspecte legate de securitate, migrație și așa mai departe. Mai întâi Doresc să vă spun că Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare a fost creat în 1960, atunci avea doar 9 membri, sta, 5 state membre, Comisia, Statele Unite, Canada și Regatul Unit, care pe atunci nu făcea parte din Uniunea Europeană. Deci era un, club, un grup mic de donatori bilaterali. De, și de aceea um, suntem membrii cu dreptul de, bine, de depline ai CAD. După cum știți, suntem participanți uh, la OCDE fără drept de vot, dar la CAD, care reprezintă o parte destul de independentă al OCDE, încă de la început am fost membri cu drepturi de pline. Iată care este situația actuală. Bineînțeles, Uh, comisia este membră, așa cum este membru, sunt membre și 20 de state membre. Deci nu toate statele membre, doar 20 dintre ele sunt membre ale CAD și faptul că Comisia are statutul de membru donator, bineînțeles, multe lucruri s-au schimbat în Uniunea Europeană, inclusiv uh, după tratatul de la Lisabona și așa mai departe. Statele membre care sunt, uh, fac parte din CAD, Uh, comisia, nu, nu doresc să aibă comisia în calitate de coordonator, pentru că suntem un membru ca oricare altul, deci nu reprezentăm Uniunea Europeană, ci comisia în calitate de donator. Deci statele membre nu doresc să fie coordonate de comisie, mai ales la Paris am avut anumite reuniuni uh, pentru a încerca să ajungem la o poziție comună a Uniunii Europene în momentul în care lucrurile s-au complicat mai ales acum câțiva ani, în legătură cu uh, acceptarea uh, creditelor pentru concesie, un lucru important pentru Banca Europeană de Investiții. Acum discutăm despre sectorul privat și, ca de obicei, statele membre nu sunt toate de acord între ele, dar nu, nu sunt reprezentate toate statele Uniunii Europene și noi suntem acolo în numele Comisiei ca donator. Iată, acesta este statutul juridic, care într-adevăr e puțin vag. Am preferat să continuăm uh, cu acest statut, pentru că dacă îl pune acum în discuție, ar uh, implica un risc mai mare, după părerea noastră, pentru că după adoptarea tratatului de la Lisabona, au fost probleme cu secretariatul și membrii CAD pentru a vedea dacă Uniunea Europeană poate deveni membru cu dreptul de plin al OCDE și ni s-a spus că nu. Uh, deci am evitat să avem aceeași discuție la CAD și încercăm să fim pragmatici, să continuăm cu statutul pe care l-am avut până acum. Acum, în legătură cu elementele de substanță, majoritatea discuțiilor uh, din CAD și în diferitele sale filiale, cum ar fi grupul de lucru pentru statistici și așa mai departe, se referă la ce contează și ce nu ca obiective de dezvoltare durabilă. Uh, sunt uh, uh, linii directoare adoptate prin consens în CAD care arată ce tipuri de asistență pot fi considerate sau nu ca altfel, astfel de obiective. Recent, um, ultimele dezbatere au fost destul de tehnice. Am discutat despre uh, împrumuturi, credite. Avem acum uh, o discuție în legătură cu tipurile de finanțare ale, sec- ale sectorului privat care pot fi considerate uh, asistență oficială pentru dezvoltare și aceasta este o parte a discuției, a discuțiilor care au loc acolo. Deci nu este un organism uh, politic, ci mai repede tehnic și statistic. Uneori eh, se discută probleme care devin mai politice, de exemplu, ce se poate accepta și ce nu când vine vorba de securitate și apărare. Element, deci asistența oficială pentru dezvoltare legată de securitate și apărare. Deci a fost vorba de o clarificare um, a regulilor. Când vine vorba de migrație, lucrurile stau diferit. Regulile uh, uh, CAD uh, care se referă la refugiații din cadrul statelor nu vor fi schimbate. Nu se dorește să se schimbe uh, aceste, aceste reguli. Noi am pus uh, însă, am cerut uh, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare să se creeze un cod pentru a oferi mai multă transparență în ceea ce declarează, de, declară statele membre ca fiind asistență oficială pentru dezvoltare um, legate de migrație. Deci nu s-a dorit să se schimbe regulile sau să se contabilizeze mai ușor anumite tipuri de asistență, ci mai repede să să ofere mai multă coerență în modul în care statele membre ale mm, CAD își declară asistența oficială pentru dezvoltare în domeniul migrației ca să nu se ajungă într-o situație în care anumite țări declară una și alte țări alta. Deci asta a fost mai repede o chestiune legată de transparență. Și practic nu s-au schimbat, uh, nu s a schimbat sistemul în sine. Dar, într-adevăr, Există preocupări în legătură cu modul în care uh, Comitetul și statele membre sunt informate de um, poziția Comisiei de la Paris. Doresc să fac aici o diferență între reuniunile lunare, pentru că comitetul se reunește lunar, toate delegațiile se întâlnesc la Paris o dată pe lună, dar nu au atunci loc discuții extrem de importante. Momentele importante din an sunt reuniunile la, la uh, nivel relativ înalt și reuniunea la nivel înalt, la nivel de ministere, care are loc, are loc spre sfârșitul anului, în noiembrie. Deci am încercat să informăm statele membre și Parlamentul atunci când la nivel de miniștri, deci la reuniunea la nivel înalt, s-a abordat subiecte de importanță politică. Și bineînțeles vom continua să vă informăm și dacă considerați că doriți să vă informăm mai des, putem să o facem. Mulțumesc! Okay, so we have... Mulțumesc! Deci, Așa uh, funcționează participarea comisiei în momentul de față. Um, dacă colegii au întrebări, vă rog. Doamna Hoibruc și după aceea doamna Hautala, vă rog. voi vorbi în germană dacă pot, așa că puteți să utilizați căștile. Mulțumesc. Raportul acesta pe care tocmai l-ați făcut este foarte util. Și din punctul de vedere al dezvoltării, există multe dezbateri legate de transparența și de uh, caracterul inclusiv al acestui comitet. Noi am constatat că uh, și la nivelul UE există un uh, deficit în acest domeniu. În lunile trecute, de exemplu, am vorbit despre ce ar putea fi contabilizat ca ajutor pentru dezvoltare, uh, ajutorul oficial total uh, de asistență pentru dezvoltare și așa mai departe. Iar problema care se pune este aceea de a ști în ce fel se poate pregăti Uniunea Europeană pentru a lua o poziție clară în cadrul CAD. Și din acest punct de vedere nu am auzit prea multe răspunsuri uh, Uh, în urma dialogului pe care noi doream să-l deschidem cu Comisia. Din ceea ce ne spuneți aici, uh, practic uh, ne spuneți că dumneavoastră nu puteți vorbi în numele UE, că puteți vorbi doar în numele Comisiei Europene, sau cel puțin asta am înțeles, însă vreau să vă întreb cum pregătiți dumneavoastră poziția pe care o veți lua în interiorul Comisiei, cu cine vă consultați, cu cine discutați în prealabil, care sunt uh, factorii de care țineți cont pentru a defini o astfel de poziție? care sunt prioritățile tematice și cum sunt definite, care sunt criteriile pe care le aplicați la nivelul UE. Nu înțeleg încă prea bine cum um, se desfășoară acest proces. De asemenea, ne-ați vorbit despre ceea ce poate fi inclus în uh, asistența publică pentru dezvoltare. Și este un punct foarte important pentru noi, pentru că noi avem uh, dreptul de control și încă nu văd foarte bine, nu înțeleg uh, prea bine cum putem proceda. Cred că pe viitor Parlamentul European ar trebui să fie asociat în acest proces de luare de decizii. Iar dacă dumneavoastră vorbiți doar în numele Comisiei și nu în numele UE, e bine, atunci ar trebui să întrebăm cine ne-ar putea reprezenta în acest comitet. Poate, eventual, cineva din partea Parlamentului. Dumneavoastră ne spuneți că atunci când e vorba de chestiuni absolut majore, ne informați, însă până la urmă sunteți uh, singurii responsabili de a aprecia care sunt uh, chestiunile importante. Nu știu dacă n-am uh, putea trimite pe cineva din partea noastră, din partea Parlamentului, sau, oricum, Uniunea Europeană ar trebui să instituționalizeze acest proces. O soluție ar fi, de exemplu, ca delegații UE să aibă un schimb de opinii înaintea unei astfel de ședințe la nivel înalt o întâlnire cu noi pentru a dezbate temele necesare și pentru a avea ocazia de a uh, exprima punctul nostru de vedere, de asemenea pentru a fi informați în prealabil și nu a posteriori. Ne-ați spus, pe de altă parte, că aceste întâlniri la nivel înalt se realizează de două ori pe an, Și există o altă întâlnire care are loc la fiecare doi ani. Comisia DV ar trebui să adreseze o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei și să prezinte și o rezoluție pentru a prezenta poziția noastră, pentru că eu consider că e nevoie de o procedură clară, trebuie să formalizăm acest proces, uh, astfel încât Parlamentul să-și poată exprima punctul de vedere. Sau, dacă nu, ne-am putea gândi la posibilitatea ca cineva din partea Parlamentului să participe la toate ședințele în CAD alături de reprezentanții statelor membre. Și în contextul acestui comitet CAD și în contextul reformelor în curs, ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a întări rolul societății civile, consultarea NGO-urilor este extrem de importantă. E nevoie de o consultare mai frecventă, realizată în mod regulat și mai transparentă. Ar fi esențial că această transparență să existe și la nivelul CAD. În acest sens, documentele comitetului ar trebui să fie accesibile pentru toată lumea și nu confidențiale, bineînțeles cu excepția unui motiv întemeiat, pentru că, din punctul nostru de vedere, transparența este esențială și ar trebui să îmbunătățim lucrurile la acest capitol. Doamna Hautala. Mulțumesc în primul rând Comisiei pentru explicațiile pe care ni le-a dat. Mi s-a părut foarte interesant, în special atunci când ați uh, spus ce se întâmplă când aveți o relație bilaterală cu companii din sectorul privat. Mi-ați spus de asemenea că există utilizări noi ale instrumentelor pentru uh, sectorul privat și uh, pentru a evita întoarcerea la sistemul vechi de uh, ajutoare foarte stricte. Nu știu dacă ne puteți explica mai bine care sunt aceste instrumente, care sunt problemele litigioase, care este punctul de vedere al Comisiei referitor la aceste instrumente. O a doua întrebare pentru dumneavoastră. Uh, panelul la nivel înalt al OCDE-DAC a făcut recomandări recent pentru schimbarea mandatului acestuia și uh, pentru a schimba felul în care funcționează uh, CAD, pentru a include și alți parteneri de dezvoltare în munca sa, pentru a merge mai departe. Vreau să întreb Comisia dacă susține aceste recomandări. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu Cred că nimeni altcineva nu dorește să intervină. Domnul Vaidere, vă rog. Îmi pare rău că nu vă văzusem, erați chiar aici. Da, Maria deja a pus uh, întrebarea pe care vreau să o pun și eu, și anume care este rolul Parlamentului în munca dumneavoastră și care sunt uh, consultările pe care le faceți cu Consiliul, Consiliul uh, pe teme de dezvoltare. Dacă discutați cu miniștrii pentru dezvoltare, pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult. Ați spus deja că statele membre nu doresc ca dumneavoastră să coordonați activitățile lor. Dumneavoastră sunteți văzut mai degrabă ca uh, un membru aparte. Interesant pentru colegi să vedem uh, ce ne poate aștepta pe viitor, să vedem care este agenda care ne așteaptă și Uh, comisia, bineînțeles, este întotdeauna la dispoziția noastră pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Vă rog, Comisia. Mulțumesc. Am să încep uh, prin a răspunde la ultimele întrebări. Consultările cu statele membre, după cum spuneam, uh, nu sunt atât de numeroase, pentru că statele membre nu consideră rolul Comisiei la CAD ca acela de a reprezenta UE în ansamblul sau de altfel sunt reticente de a fi consultate, însă, înaintea ședințelor la nivel înalt, avem un punct de informare la nivelul CODEF, deci la un nivel non-ministerial, la un nivel tehnic, să spun așa, pentru că majoritatea dezbaterilor pe care le avem, de altfel, sunt de natură extrem de tehnică. În ceea ce privește reforma CAD, este adevărat, a existat un raport interesant și nu numai, o dezbatere interesantă pe marginea acestei reforme și pot să vă spun care este punctul de vedere al Comisiei. Acesta este de susținere a recomandărilor făcute de grupul de experți la nivel înalt. Și pot să vă spun că în discuțiile care au urmat după aceste recomandări, nu s-au făcut uh, prea multe propuneri substanțiale de reforme de către secretariatul CAD și uh, puținele reforme sau propuneri care sunt destul de inovatoare nu au uh, fost pe placul membrilor. De exemplu, s-a propus să se voteze, să nu se ajungă întotdeauna la consens. O majoritate a membrilor CAD nu sunt de acord cu acest lucru. O altă propunere a fost aceea de a avea un index uh, comparativ uh, pentru a arăta cu degetul pe acei donatori care se descurcă mai bine sau mai puțin bine printr-o analiză periodică a datelor. Noi, din punctul nostru de vedere, nu avem nicio problemă aici, însă majoritatea uh, Uh, membrilor CAD și majoritatea statelor membre nu au fost pentru o astfel de reformă. Deci tare mi-e teamă că uh, ne așteaptă multe dezbateri pe marginea acestui raport, așa cum uh, au avut loc deja multe discuții la nivelul CAD, care au dus la schimburi de opinii foarte interesante, dar nimic concret din punctul de vedere al funcționării CAD și cred că este păcat, din punctul meu de vedere. Și asta nu numai pentru că sunt de acord și consider cu adevărat că uh, funcționarea CAD ar trebui să fie îmbunătățită, și, și pentru că trebuie să ne gândim la viitorul acestui comitet în contextul diverselor DG-uri și a agendei 2030. E clar că toate aceste DG-uri trebuie să își redefinească rolul și relevanța lor. De exemplu, în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă, Până la urmă e vorba de un club de donatori și Agenda 2030 uh, fără China, India, Brazilia în jurul mesei de negociere, e clar că nu mai are atât de mult sens. Iar uh, comitetul uh, CAD și au fost propuneri în acest sens, dar nu sunt prea optimist în ceea ce privește capacitatea CAD-ului de a se arăta interesat față de noi Uh, donatori. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu posibilitatea de a participa Chinei, uh, Indiei și așa mai departe, tocmai pentru că cadrul se implicase în acest sens negativ. Acum, pentru a vorbi despre sectorul privat, am să vă dau un exemplu. Se dezbate la ora actuală cum se poate transforma sau cum se va calcula echivalentul de asistență oficială pentru dezvoltare sau uh, garanțiile, așa cum sunt discutate în uh, planul de investiții externe. E o dezbatere destul de complexă și sunt mulți experți uh, uh, în tema creditelor la export și a chestiunilor financiare care participă în aceste dezbateri. Deci E vorba de uh, rata care este utilizată pentru o estimare a ODE și acele țări care permit uh, implicarea sectorului primar, uh, sectorului privat uh, doresc o rată mai ridicată. În această prima categorie avem Franța și Germania, de exemplu, care și-ar dori ca o rată mai ridicată de AOD să fie acceptabilă, iar pe de altă parte avem uh, țări precum Statele Unite sau Spania care sunt foarte reticente față de o astfel de creștere. E o dezbatere de dreptul uh, clasică pe care am avut-o la nivelul uh, CAD în ceea ce privește împrumuturile, de asemenea în ceea ce privește securitatea și nu s-a ajuns la un acord. Au existat mai multe propuneri de compromis din partea moderatorilor, însă există în continuare membrii care se tem că aceasta ar putea afecta dezbaterile la credite la export. Am văzut că până la urmă uh, dezbaterea se centrează pe rata de AOD și uh, e vorba aici de 3, 4 sau 5% care se va aplica și diferența între aceste procentaje este aceea marcată de uh, cât AOD este permis. Nu s-a ajuns încă la un acord și Spania, după cum spuneam, este de o parte, iar majoritatea statelor membre se află de cealaltă parte. Bineînțeles, uh, uh, situația se schimbă de la un capitol analizat la altul. În ceea ce privește uh, ajutorul oficial pentru dezvoltare, aici uh, discuțiile nu înaintează prea rapid din mai multe motive. În principal pentru că la CAD și la Națiunile Unite, unde se discuta acest lucru și era un loc mai potrivit, uh, pentru că e vorba de un concept nou care are de-a face cu dezvoltarea durabilă și cu obiectivele de dezvoltare durabile și unii consideră că e mai bine să avem astfel de dezbateri nu la Paris, ci la New York. Deci, uh, din punct de vedere al conținutului, uh, s-au făcut puține progrese. Obiectivul ar fi acela de a avea niște rezultate preliminare la următoarea ședință la nivel înalt, însă mi se pare foarte dificil. Este un concept de-a dreptul nou, uh, care practic trebuie început de la zero. Noi vorba de o schimbare uh, Uh, pe aici, pe acolo, deci se înaintează foarte lent. În ceea ce privește schimburile de opinii mai frecvente cu comisiile parlamentare, accesibilitatea documentelor, bineînțeles, din punctul nostru de vedere, nu e nicio problemă, o putem face. Și mi s-a pus întrebarea cum uh, realizăm discuții la nivel intern la comisie atunci când ne așteaptă astfel de negocieri. Bineînțeles, depinde de tema dezbătută, însă uh, nu sunt atât de multe dj uri sau servicii din partea comisiei care sunt implicate sau interesate în astfel de dezbateri. Câteodată însă se întâmplă și așa. De exemplu, dacă ar trebui să dezbatem uh, un nou ghid uh, pentru migrație, uh, pentru că nu o facem la ora actuală, vorbim doar despre date statistice, însă într-o bună zi va trebui să avem și o astfel de dezbatere. Aceasta e clar că afectează mai multe DG-uri. Când am avut uh, dezbaterea pe securitate, am inclus și SAE și asta în paralel cu dezbaterea pe care ați avut-o dumneavoastră aici pentru a asigura o poziție coerentă uh, însă majoritatea acestor dezbateri implică practic uh, una sau două direcții generale, nu mai multe, nu sunt atât de numeroase. Iar statele membre, în unele cazuri, se implică foarte mult, așa cum s-a întâmplat cu tema securității. Am avut mai multe dezbateri cu statele membre pe această temă. În cazul sectorului privat, am avut uh, doar o ședință de informare la CODA, însă, pentru că e o chestiune de natură foarte tehnică, practic doar cei care se ocupă de statistică înțeleg despre ce e vorba și am avut noroc că președintele grupului de lucru pe statistică este un coleg al nostru. Deci avem posibilitatea să uh, schimbăm astfel de informații, să le cunoaștem dinainte și să ne pregătim poziția. Însă Uh, întotdeauna este o onoare pentru mine să vin aici uh, în fața dumneavoastră să vă informez uh, înaintea întâlnirilor oficiale. După acestea nu e nicio problemă pentru noi. Maria, te rog. eine Frage nachschieben kann. Încă o întrebare, dacă mi se permite. Dacă am înțeles corect, pentru poziția UE, nu vă consultați cu nimeni din exterior, ci este o poziție care se formulează la interi în interiorul DigiDevco. Bun, cu diferite părți de aici, dar nu este consultată o societate civilă, vreun ONG sau cineva din afară. Și a doua întrebare, importantă pentru Parlament, și anume să fim implicați înaintea, în, într-o perioadă timpurie în discuții și nu să fim numai informați după. Well, thank you. I don't know if you want to respond. Nu știu dacă doriți să răspundeți. Maria, poate introducem acest punct pe ordinea de zi a coordonatorilor, să vedem cum am dorit să fim consultați. De exemplu, să știm care sunt punctele de pe ordinea de zi, care sunt chestiunile uh, tratate, dezbătute, ce ne așteaptă. Noi ne întâlnim în fiecare lună și poate înainte de ședința din iulie. Uh, există o întâlnire la nivel înalt uh, în uh, noiembrie. Deci ne putem gândi cum putem menține această informare, să avem, de exemplu, o dezbatere anuală, spuneam asta, despre AOD, să avem o actualizare a informațiilor de la CAD, însă toate aceste puncte le putem discuta la coordonator. Nu știu dacă doriți să mai adăugați uh, altceva la momentul acesta. Nu. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere nu e nicio problemă. Un comentariu legat de ultima întrebare. Nu-i doar de vorba de DEFCO, ci uh, întreaga comisie și SEAE uh, se implică atunci când e nevoie, avem astfel de dezbateri împreună. Iar referitor la NGO-uri, avem multe consultări cu NGO-urile și uneori aceste teme sunt uh, dezbătute cu ei. Însă n-aș putea spune că NGO-urile urmăresc prea îndeaproape ce se întâmplă la aceste întâlniri de natură tehnică pe date statistice dar de câte ori am avut ceva de discutat cu NGO-urile, bineînțeles, nu ne-am dat niciodată la o parte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim uh, pentru că ne-ați explicat și istoria acestui comitet. Acum înțelegem mai bine și ne vom asigura să ne informăm mai bine și pe viitor. Dragi colegi, trecem la punctul 9, abordarea problemei reducerii spațiului destinat activității, activității societății civile în țările în curs de dezvoltare. Avem amendamente la raportul doamnei uh, Teresa Jimenez, avem foarte multe amendamente, 157, raportul a prezentat 23 uh, de amendamente de compromis și poate ne spune care sunt elementele cheie în aceste amendamente de compromis. Teresa, te rog. Mulțumesc, Linda. Voi vorbi în spaniolă. Bună ziua tuturor! În primul rând, vreau să mulțumesc uh, colegilor și uh, grupurilor politice pentru munca pe care am făcut-o în comun uh, în vederea îmbunătățirii acestui text. După cum bine a spus președinta, s-au prezentat 157 de amendamente, în general pentru a îmbunătăți acele chestiuni care uh, nu au fost aprofundate în textul inițial, pentru că exista o limită de spațiu pentru acest text. A existat uh, o poziție foarte constructivă uh, în aceste amendamente și am avut o muncă de cooperare foarte bună. Am analizat cu atenție toate aceste amendamente și am ajuns la 23 de amendamente de compromis uh, pe care le aveți la dispoziție. Cred că în aceste amendamente de compromis am ținut cont pe cât posibil de majoritatea îngrijorărilor care au fost manifestate de colegi. Am să prezint câteva dintre ele. De exemplu, la compromisul 12, 13 și 17 am ținut cont de amendamentele care se referă la rolul esențial al ONG-urilor în societatea noastră și felul în care susțin ele democrația. La compromisul 4 am încercat să acopăr toate acele amendamente care se refereau la societățile prezente în organizațiile din societatea civilă în țările în curs de dezvoltare. Compromisul 6 se referă la importanța din ce în ce mai mare a societății civile și presiunile uh, pentru a-și putea exercita rolul cu demnitatea necesară, atât în țările în curs de dezvoltare, cât și în țările dezvoltate. În compromisul 7 analizez uh, cu multe detalii care sunt amenințările cu care se confruntă diversi activiști. La compromisul 13 am ținut cont de amendamentele care uh, menționează strategiile guvernamentale pentru a uh, limita rolul societății civile. Deci e vorba aici de povară uh, birocratică care împovărează practic uh, munca ONG-urilor, o fac uh, uh, mai puțin rapidă și relevantă. Deci practic care obstaculizează activitatea ONG-urilor. La compromisul 18 menționăm sectorul privat, sindicatele și relația cu societatea civilă și felul în care împreună pot promova susținerea drepturilor omului pentru a evita abuzul acestora de către diversi actori implicați, de exemplu de către sectorul privat sau de către alte sectoare. La compromisul 23 vorbesc despre faptul că societatea civilă ar trebui să fie inclusă în relațiile bilaterale pentru a garanta drepturile omului, incluzând aici și condiționalitatea uh, pozitivă sau discriminarea pozitivă. Iată foarte pe scurt uh, principalele amendamente de compromis uh, și mâine, 27 iunie, la orele 13.30, vom avea o primă întâlnire cu raportorii din umbră am primit deja uh, feedback din partea colegilor, însă uh, cred că putem ajunge la un acord și sunt aproape sigură că vom ajunge la un astfel de uh, consens, pentru că am primit numai semnale pozitive și de susținere încă de la începutul uh, acestui raport. și pentru că uh, e un raport din proprie inițiativă, cred că este important uh, să avem o susținere cât mai largă din partea Comisiei Parlamentare și, bineînțeles, după aceea uh, la plenară, pentru că acest raport să fie unul puternic de care să, țină, să se țină cont. Și cred că toți ar trebui să ne aducem contribuția și să dăm dovadă de voința necesară pentru a ajunge la un astfel de rezultat. Mulțumesc, domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, Chair. Uh, <clears throat> dear colleagues. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să o felicit pe raportoare. Acest raport este esențial pentru a arăta și a îmbunătăți Uh, uh, relația între politicile europene și societatea civilă. Prin amendamentele depuse am încercat să subliniez că nu numai statele în curs de dezvoltare restricționează spațiul pentru societatea civilă. Acest lucru se întâmplă, din păcate, și în unele state membre ale UE. Trebuie să recunoaștem că este un subiect global. Uniunea Europeană nu poate să continue să fie credibilă dacă nu recunoaște că avem astfel de provocări și aici, la noi. Aș dori să subliniez faptul că partidele din opoziție sunt cele importante, precum și guvernele, uh, pentru a avea un uh, dialog. Și toate acestea sunt esențiale pentru a îmbunătăți situația. Statele membre ale UE, care cooperează cu ONG-urile, sectorul privat, partidele de opoziție, trebuie să mențină un mediu deschis pentru societatea civilă. Trebuie să ne consolidăm sprijinul pentru participarea um, minorităților, inclusiv um, populațiilor indigene. Cred că mecanismele existente deja în acordurile comerciale ale UE, inclusiv acordurile de parteneriat economic cu statele în curs de dezvoltare, ar trebui să fie consolidate uh, prin implicarea organizațiilor de societate civilă. Încerc să subliniez uh, importanța cooperării regionale pentru a consolida mediul uh, esențial pentru societatea civilă și cred, doamnelor și domnilor, că trebuie să încurajăm statele în curs de dezvoltare să promoveze dialogul și bunele practici ale implicării societății civile și ale pro protecției acestora dezvoltarea sud, um, cooperarea sud-sud este cât se poate de importantă, pentru că există unele state care pot fi lideri și exemple pentru uh, statele lor vecine. Încerc să consolidez referințe, referiri la responsabilitatea întreprinderilor. Sectorul privat este un partener cheie în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și joacă un rol important în uh, Um, crearea spațiului civic. Um, responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să includă raportarea, transparența lanțului de aprovizionare și o recunoaștere um, a sindicatelor. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare cooperarea cu uh, ceilalți raportori din umbră pentru atingerea unui acord la acest dosar atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Hoibuch! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, Terezei pentru munca depusă la acest raport și pentru multele amendamente de compromis la care a ajuns. În ceea ce privește necesitatea acestului, acestui raport, suntem cu toții de acord. Nu trebuie spus foarte mult despre asta. Organizațiile non-guvernamentale sunt o parte importantă a societății noastre civile și influența societății civile este esențială când vorbim despre guverne democratice. În uh, general, noi verzi ne regăsim în majoritatea compromisurilor. Aș dori să fac referire numai la două puncte în, cale, în care uh, poziția raportoarei nu uh, corespunde complet cu poziția noastră. Întâi implicarea sectorului privat și apoi uh, situația în interiorul uh, Europei. Întâi în ceea ce privește sectorul privat. Bineînțeles, uh, Uh, el este important uh, și contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și la atingerea lor, bineînțeles. Însă știm foarte bine că activitățile în uh, sectorul privat pot comporta riscuri și fi problematice. Tocmai de aceea este important ca la nivel internațional să putem trage la răspundere întreprinderile pentru comportamentul lor. Pentru că altfel, uh, dacă um, lăsăm totul la voia întâmplării, nu vom face progrese. Ceea ce privește această marjă, ce, ce înseamnă uh, marja pentru sectorul privat, ce legătură are marja pentru sectorul privat uh, cu um, ONG-urile? Am auzit de situații în care întreprinderi încearcă să uh, uh, intimideze ONG-uri, să le împiedice să se exprime. Știm că uneori se ajunge atât de departe încât uh, pe, um, activiști să fie uciși. Și dacă cei care încalcă drepturile omului nu sunt trași la răspundere, acțiunile noastre vor fi inutile. Deci cred că nu este o solicitare radicală aici să avem reguli obligatorii este mai degrabă o solicitare logică, uh, având în vedere ce putem constata în restul lumii. Iar dacă permitem ca sectorul privat să fugă de această responsabilitate, creăm um, stimulente pe care nu ni le dorim și transmitem un semnal negativ. Este nevoie de acorduri la nivel internațional pentru a reglementa comportamentul și pentru a uh, Uh, stabili un minim de reguli de joc care să fie valabile pentru toată lumea. Încă ceva pe scurt în ceea ce privește uh, marja de manevră pentru Europa. Mi-amintesc de prima noastră dezbatere aici la Comisie, în urmă cu aproximativ o lună. Mai mulți colegi din diferite grupuri au făcut apel Uh, și-au solicitat uh, să se menționeze și societatea civilă din Europa. Ține vorba de propria noastră credibilitate. Colegul Frunzulică tocmai uh, a adus argumente în acest sens, foarte potrivite de altfel. A venit propunerea, printre altele, să se schimbe titlul documentului. Și ar urma să se discute acest lucru la conferința președinților de conferință. Din păcate însă, din uh, compromisurile noastre nu reiese foarte clar care este poziția raportoarei uh, referitoare la acest uh, punct. Aș vrea să întreb de ce nu este inclusă societatea din EU, mm, problematica din Europa. De ce Parlamentul European nu include un subiect foarte important Uh, și preferă să se uite numai uh, în ograda uh, celorlalți, fără să facă ordine în propria ogradă. Mulțumesc! Mulțumesc, nu mai văd deputați înscris la cuvânt, dar mă uit în sală dacă avem pe cineva de la DigiDefco. Vă rog, vă dau cuvântul. Thank you very much, Mrs. Chair, and many, many thanks also to the rapporteur, the honorable Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, și raportorilor pentru acest raport. Salutăm acest raport, el vine la momentul potrivit și abordează unul din uh, subiectele cruciale și una dintre problemele cu care se confruntă societatea civilă în ziua de azi. Societatea civilă este în continuare uh, o prioritate în Uniunea Europeană și există un moment și momentul este potrivit uh, pentru a acționa. Am uh, publicat raportul privind societatea civilă pe 28 aprilie a existat și o comunicare privind societatea civilă cu țările partenere în 2012, iar uh, în această săptămână, săptămâna trecută, pe 19 iunie, Consiliul a adoptat uh, concluzii afirmându-și angajamentul uh, puternic pentru uh, consolidarea societății civile și exprimând uh, preocupări și îngrijorări față de restricționarea spațiului societății civile în multe țări. De asemenea, există un nou consens UE privind dezvoltarea Um, care uh, confirmă uh, dorința de a crea un și a consolida un spațiu pentru ONG-uri, inclusiv transparență la toate nivelurile și, de asemenea, raportul care se discută arată îngrijorările Parlamentului European uh, pe acest subiect important al restricționării spațiului pentru societatea civilă. Mulțumesc foarte mult! Andreo Rossi de la SAE este prezent și dumnealui. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu am foarte mult de adăugat uh, față de cele spuse de colega de la DigiDevco, mm, care a abordat evoluțiile recente, în special uh, mm, concluziile Consiliului, care confirmă angajamentul puternic al uh, Uniunii Europene și al statelor membre în sprijinirea societății civile în acțiunile sale externe. Salutăm raportul Parlamentului pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Teresa, dorești să revii cu concluzii? Si. Da, bineînțeles. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participare și sunt de acord cu uh, tot ce a spus uh, colegul meu, raportorul din umbră. Atunci când spuneți că nu uh, se ține cont de Europa, uh, nu sunt neapărat de acord. Uh, atunci când avem compromisul 12, acolo vorbim de world wide, deci de toată lumea. Uh, dacă uh, menționăm societatea civilă, aceasta trebuie văzută la nivel global și acesta a fost sensul pe care l-am dat eu uh, majorității amendamentelor, pentru că nu ne vom centra doar pe anumite țări din Europa. Aceste chestiuni sunt deja analizate la LIBE și uh, dacă e nevoie de o astfel de abordare, bineînțeles că Parlamentul o face. Cred că ar fi păcat uh, să nu o facem aici și, după cum spuneam, în uh, compromis apare acest element, apare această abordare generală. Vorbim și de strategii locale uh, și acestea se referă la strategii la nivel global. Deci sunt multe elemente care menționează conceptul de global și singurul lucru că am încercat să ne centrăm în acest raport, să vedem Uh, care este punctul de vedere al Comisiei de Dezvoltare. Nu e vorba aici de punctul de vedere al Comisiei Libe. Și să ținem cont aici de aspectele abordate de Comisia DROA. O vom face pentru că e, sunt multe organizații care doresc, într-adevăr, să ne centrăm pe aceste probleme. Uh, probleme pe care le numim aici, de exemplu, la compromisul 13, violența de gen, arestările arbitrare, cenzura, limitarea accesului la internet și dacă menționăm toate aceste probleme, practic vorbim despre guverne, despre actorii guvernamentali, dar și despre acele părți sau actori uh, neguvernamentali care doresc să uh, limiteze, să obstaculizeze activitatea societății civile. Dacă doriți să faceți un alt raport pentru anumite uh, țări, foarte bine se poate propune un raport din proprie inițiativă pe această temă. Mie mi se pare că am lucrat foarte bine până acum cu un consens destul de larg și dacă mai sunt probleme de rezolvat, avem întâlnirea cu raportorii din umbră de mâine. Vom vedea ce putem face și voi fi la dispoziția dumneavoastră uh, pentru sugestii. Very much to Madam Jimenez, the rapporteur. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor, mulțumesc doamnei Jimenez. Cu siguranță vor avea loc discuții înainte de vot și vom vota după uh, vacanță, miercuri 30 august. Mulțumesc atât Comisiei cât și SAE pentru contribuții. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, timp afectat întrebărilor. Întrebarea este din partea mea, nu o voi citi, însă ține de foametea și situația umanitară în uh, și uh, de problemele în Yemen. Auzim, um, problem, auzim despre faptul că ajutorul nu ajunge la um, beneficiari. Doamna Andrula Caminara. Um, deci avem o serie întreagă de întrebări, chiar și mai specifice, despre Somalia și Somaliland, dar voi aștepta până uh, voi aștepta intervenția dumneavoastră. Am să vă rog să uh, vă folosiți uh, microfonul. Mulțumesc. Mă voi referi la unele dintre puncte foarte pe scurt. De ultima dată când am fost prezentă aici, sau ultima dată când am fost, am discutat despre faptul că fondurile solicitate sunt uh, subfinanțate, nu numai de către noi, cât ci și de către toți donatorii. Aș dori să vă spun ce s-a mai întâmplat între timp. De, la, de ultima dată când am fost aici, uh, Comisia a crescut finanțarea uh, ca reacție la aceste crize. În momentul de față, fondurile sunt la nivelul de o treime din necesar finanțat. După cum am spus uh, ultima dată, reacția uh, UE la aceste crize de foamete nu, sunt, nu Uh, este numai una, de, una financiară, este vorba de acces, posibilitatea de a acorda ajutorul uh, pe teren, uh, a aborda chestiuni regionale și mm, efecte regionale, dar există și o nevoie de coordonare între toți actorii la fața locului. Vă interesează cum reacționăm noi la aceste crize în ceea ce privește comisia. Am, recuno- am re- alocat 668 uh, de milioane în acest an, 300 de milioane ajutor umanitar uh, și o bună parte ajutor de dezvoltare. În Yemen 116 milioane, Sudan de Sud 146, Somalia 199, Nigeria 207 milioane. Când uh, vorbim despre aceste um, crize de foamete, uh, trebuie să vedem și la efectele în uh, zonă, în regiune. Foametea din Sudanul de Sud a creat aproximativ um, 200 de milioane de refugiați uh, sudanezi de sud care um, au părăsit zona și au mers în statele vecine. În ceea ce privește efectele regionale, am uh, alocat 447 de milioane uh, nu numai în țările respective, ci și pentru a ajuta pe refugiații care părăsesc aceste țări. Deci cei 447 sunt împărțiți către Sudan de Sud 200 de milioane, um, Chad 105 și, de ase- uh, și Hornul Africii restul. Statele membre um, au um, reacționat cele 236 de milioane au fost alocate din partea statelor membre. Dacă luăm Comisia, fondurile umanitare și de dezvoltare, plus statele membre, contribuția totală este de 1,4 miliarde. Asta reprezintă aproximativ 60% din planul de, um, de, de reacție um, la criza umanitară. Deci, uh, eforturile sunt considerabile, atât uh, din partea UE cât și din partea statelor membre. Aș dori pe scurt să mă refer la Uganda. Uh, vinerea trecută a avut loc un summit de solidaritate cu Uganda. Comisia a fost reprezentată de domnul comisar Stilianides și dumnealui și-a asumat în numele său și a comisarului Mimița 85 de milioane pentru uh, a răspunde la nevoia Ugandei de a face față refugiaților din Sudanul de Sud. În ultimul an, peste 100 de mii de sudanezi de Sud au uh, fugit în Uganda. La această conferință de solidaritate s-au uh, promis 356 de milioane pentru a ajuta Uganda să facă fața crizei refugiaților, două treimi din partea Uniunii Europene, 95 de milioane, uh, sunt sume în dolari, deci 85 de milioane de euro din partea Comisiei Europene și 195 de la statele membre. Dacă analizăm și angajamentele altor donatori, altor contribuitori. Vedem uh, Canada, Banca Mondială, Qatar, Japonia au uh, propus aproximativ 10 milioane și apoi Corea de Sud, um, Emiratele Arabe, Nor um, Norvegia, 5. Um, am avut sume mai mici și de la state africane, Gabon, Kenya, inclusiv Somalia, Um, a promis să ajute Uganda să ajute cu sudanezii de sud, iar China a, um, și-a asumat jumătate de milion. Deci, în această situație specifică, a refugiaților uh, din Sudanul de Sud în Uganda, Comisia și statele membre au constituit două treimi uh, din uh, fondurile asumate. În ceea ce privește creșterea uh, sumelor prevăzute și față de ceea ce alocasem inițial, mă uit la regi uh, regiune din Chad, 105 milioane au fost promise, dintre care 90 au mers în Nigeria, în cornul Africii inițial în februarie prevăzusem 82 de milioane, în martie a crescut la 165, dintre care 100 pentru Sudanul de Sud și 65 pentru Somalia, Etiopia și Kenya. Iar în Yemen, în aprilie, Comisia a anunțat 70 uh, de milioane suplimentare. Deci, au existat alocări la începutul anului și ele au fost uh, suplimentate cu timpul pentru a reacționa la crize. Încă un element pe care aș dori să-l menționez. Uh, cine sunt ceilalți care reacționează la aceste crize? Este interesant să vedem acțiunea altor glo donatori globali în ceea ce privește Yemenul, contribuția uh, donatorilor non-UE, a fost de 350 de milioane, dintre care 80% din partea Arabiei Saudite și a Statelor Unite. Sudanul de Sud, donatorii non-UE au fost la aproximativ 760 de milioane, contribu- contribuitor major Statele Unite, în Somalia la fel, 300 milioane din partea donatorilor non-UE, cam jumătate din partea Statelor Unite, Nigeria, din nou 270 de milioane iar Statele Unite sunt un uh, donator major. Cred că mă voi opri aici și dacă mai aveți întrebări, vă pot răspunde cu plăcere. Doamna McEwan, da, aș avea o întrebare în mod special uh, referitoare la Somalia și mai exact Somaliland. Mulți membri din diasporă trăiesc în circumscripția mea și uh, unul dintre ei a fost în Somaliland de curând și s-a întors cu uh, știri uh, groaznice de foamete. Somaliland este un fel de entitate separată uh, în statul Somalia, dar nu este recunoscut ca un stat individual și independent, în ciuda bunei guvernanțe Um, ei bine, tocmai din acest motiv nu este recunoscut, um, ajutorul nu ajunge uh, în Somaliland. Deci, în ceea ce privește ajutorul um, pentru Somalia, cum puteți verifica unde ajung aceste ajutoare? Puteți confirma că ajung în Somaliland? Același lucru valabil în celelalte țări. Reprezentanta Comisiei în fiecare țară se face o analiză a nevoilor majore, mai ales în ceea ce privește holera, în uh, Somalia avem cifre care ne spun că aproximativ 50.000 de persoane s-au îmbolnăvit, mai ales în zone rurale, dar uh, pe întregul teritoriu. Și în uh, Somaliland știm că um, Există o epidemie de holeră, ne întrebăm cum să reacționăm. Avem un program de 4,5 milioane uh, împreună cu UNICEF pentru a combate această uh, problemă. Deci urmărim îndeaproape uh, nevoile și încercăm să reacționăm ca atare. Iar în ceea ce privește holera, și în Etiopia um, avem cazuri din ce în ce mai multe și um, se pare că situația se înrăutățește. Însă, în Etiopia, etiopienii nu îi spun uh, holeră, ci o numesc altfel Uh, diaree acută uh, și uh, de curând au solicitat ajutor pentru a face față problemei. Doamna McKevin, da, ne-ați dat foarte multe cifre, dacă ați putea să ni le trimiteți astfel încât să avem o copie, mie și secretariatului, pentru că sunt colegi care um, au întrebări. Faptul că se um, răspunde la numai o treime dintre nevoi nu este foarte pozitiv mă întreb de ce numai o treime dintre nevoi este acoperită și uh, de ce uh, numesc uh, etiopienii holera altfel? Există un motiv? Și în ceea ce privește Somaliland, aș dori numai să menționez un lucru. Nu știu dacă aveți informația la dispoziție, dar aș vrea să știu unde merg fondurile. Merg către ONG-uri sau altundeva? Pentru că, bineînțeles, guvernul, guvernul Somaliland uh, are foarte mari dificultăți în a interacționa cu instituții globale pentru că nu sunt un guvern de fapt. Deci cum sunt distribuite fondurile pentru a ne asigura că ajung la cei care chiar au nevoie de ele? Mai dorește cineva să adreseze întrebări? Se pare că nu este cazul. Vă dau din nou cuvântul. În ceea ce privește cum facem ca fondurile să ajungă la fața locului, există diferite ONG-uri în regiune uh, care au acces la populație. Încercăm să apelăm la cine are capacitățile de a furniza uh, ajutor. Există un acord uh, astfel încât să putem acorda ajutor pe întreaga a Somaliei, dar este clar că anumite regiuni pot fi accesate mai greu decât altele. Însă, în Somalia mai ales și Som- uh, Somaliland, dacă mi-amintesc corect, prin Crucea Roșie acum avem acces uh, în această parte a teritoriului. Există, avem um, o cartografiere foarte exactă a organizațiilor care au acces în diferite regiuni și a nevoilor. Și folosim sistemul OCA, pentru a face asta. În uh, Somalia am înțeles că situația este foarte um, uh, complexă și este nevoia de coordonare. Avem o uh, echipă de peste 20 de ONG-uri sub guvernanța OCA ce fac această cartografiere pentru a identifica foarte clar unde sunt uh, lipsurile și pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la cei care au nevoie de el. În ceea ce privește faptul că este acoperită numai o treime din nevoi, da, este o problemă, însă cum nu avem acces în toate domeniile, în anumite situații există uh, conflicte uh, pe termen lung, de exemplu în nordul Nigeriei. Deci ar fi ne nevoie de uh, acel un și jumătate, uh, practic, pentru a răspunde la fiecare dintre crize. Dacă am avea acces peste tot și am putea uh, trimite fonduri peste tot, asta ar trebui făcut. Aceasta ar fi situația ideală, însă cum avem uh, probleme în ceea ce privește accesul și cum avem probleme cu conflictul actual, uh, da, avem nevoie de mai multe fonduri, dar um, suma nu este atât de uh, redusă cum pare. Am cifre și pentru fiecare conflict. Este de aproximativ 30, 40, 50% pentru că există fluctuații um, pe măsură ce situația evoluează. Încă un, un lucru important. Ce facem este că uh, în zone în care oferim ajutor alimentar, încercăm să ne asigurăm că oamenii au posibilitatea de a-și uh, dezvolta un mijloc de a se întreține singur pentru a nu continua să depinde de ajutorul umanitar. În Nigeria, de exemplu, FAO distribuie semințe uh, unui milion de oameni, astfel încât ei să poată uh, planta uh, alimente astfel și în același timp li se oferă ajutor alimentar astfel încât ei să nu mănânce semințele, ci să le planteze. Deci încercăm să îi hrănim pe oameni și acolo unde este posibil uh, încercăm să le oferim posibilitatea de a-și crește propria hrană, astfel încât să nu continue să depindă de ajutor alimentar încă ceva ce mai facem uh, și asta facem și în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Um, deci cooperăm foarte strâns pentru a vedea unde avem uh, stabilizare, unde există zone în care oamenii se pot întoarce în satele lor de origine Apoi, acolo poate interveni uh, finanțarea și ajutorul de dezvoltare pentru a repara ce a fost distrus. Deci încercăm să analizăm lucrurile mai degrabă pe termen lung. Cred că cu asta v-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. Dacă ne puteți trimite acele cifre, ar fi ideal ar fi ideal dacă am putea ști încotro merg fondurile. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vom urmări în continuare situația și vom continua să solicităm și să întrebăm și pe ministrii din țările noastre ce fac în această situație groaznică. Trecem la punctul 11, diverse, nu am niciun fel de... Nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Următoarea reuniune este luni la șapte jumate la Strasburg vor avea, vom avea voturi, iar apoi următoarea reuniune pe 12 iulie. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc cu comabilitate și interpreților. Ne vedem luni la Strasburg.